Buongiorno a tutti. Iniziamo i lavori della Commissione. Dragi colegi, bună ziua! Este ultima reuniune a comisiei noastre înainte de vacanță. Tocmai s-a terminat reuniunea coordonatorilor. În cadrul acestei reuniuni a coordonatorilor am discutat mai multe chestiuni importante pentru comisia noastră. Mă gândesc în special la deciziile cu privire la legea asupra litoralului în Spania, o chestiune care va fi reexaminată la viitoarea reuniunea coordonatorilor pentru a vedea ce facem cu diferitele petiții care se referă la această legislație spaniolă le-am spus de asemenea colegilor că ar trebui să modificăm ordinea de zi a reuniunii noastre din septembrie pentru a ține cont de disponibilitatea comisarului Șefciovici, care este gata să intervină în comisia noastră. Am uh, modificat deci ordinea de zi pentru a ține cont de acest lucru și am uh, discutat de asemenea despre mai multe chestiuni, despre Cipru, punctul 14 pe ordinea de zi. Am discutat despre Nord Stream, despre vizita la Huelva și vizita în Campania. Vom analiza aceste chestiuni astăzi și vom vedea dacă e necesară o dezbatere. Obiectivul este să luăm o decizie pentru a putea vota la viitoarea reuniune a Comisiei. Doamna Gruni și domnul Viland ne-au uh, anunțat că sunt absenți din motive personale, nu vor participa deci la lucrările acestei reuniuni. Adaug că doamna Vălean raportoare pentru proiectul de buget nu este nici ea prezentă din motive de sănătate și este înlocuită de doamna Nicolai. Per quanto riguarda il uh, punto 10 uh, sur... În ceea ce privește punctul 10, la cererea colegei noastre, doamna Hankis, se amână examinarea acestui punct. În ceea ce privește punctul 9 de pe ordinea de zi, raportul Paliadeli, există o eroare care s-a strecurat pe ordinea de zi. Se distribuie acum documentele bune. Vă anunț că este prezent în sală semnatarul petiției, domnul Decler, care care va lua cuvântul pentru a face o declarație. Este prezent de asemenea și semnatarul petiției trecută la punctul 14, domnul Klein. Și în ceea ce privește punctul 19, raportul cu privire la misiunea de strângere de informații fact-finding mission din Uelva Acest raport va fi aprobat la sfârșitul ședinței din această dimineață ca urmare a solicitării colegului nostru, domnul Maier, care de altfel a și depus două amendamente care au fost acceptate de către raportor. După amiază vor participa și mulți petenți vor fi prezenți și reprezentanții autorităților locale și naționale pentru discutarea raportului cu privire la vizita în campania, în Italia și printre aceștia participă și evaluatorul la nivel regional Giovanni Romano, pe care l-am întâlnit în cadrul reuniunii informale a Comisiei de Petiții luna trecută pentru a definitivă audierile care au fost uh, programate pentru vizita din uh, campania. De asemenea, vor fi prezenți și autorii petențiilor trecute la punctele 17 și 18 și dacă nimeni nu are nimic de obiectat, atunci vom considera că este aprobată ordinea de zi pentru ziua de astăzi. De asemenea, putem aproba procesele verbale ale comisiei Uh, PETI din reuniunea precedentă, din data de 31 mai, 4 mai și 1 iunie. Dacă nimeni nu are obiecții, vom considera că sunt adoptate și aceste puncte, adică procesele verbale. Trecem mai departe. Trecem la punctul 6 și Trecem cu alte cuvinte la votarea avizului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011. În legătură cu Colega Iar. Domnule Iar. Ich hatte einen eh, Änderungsantrag. Doresc să prezint un amendament referitor la avizul Comisiei de Petiții eh, pentru propunerea Comisiei de Bugete. Este un punct care, uh, într-adevăr, m-a iritat. Este corect ceea ce spun, da? Doresc să înaintez un amendament oral pe care l-am transmis și grupurilor parlamentare și care a fost uh, discutat și uh, cu ombudsmanul. La articolul 2, textul sună în felul următor, în prezent, constată că mijloacele și sporirea acestora pentru ombudsman în comparație cu 2009 plus 5,95% și în 2010 plus 7,14% uh, se limitează la o modestă creștere de 0,67% pentru 2011. Iar în ceea ce privește articolul 2, noi dorim să adăugăm următoarea propoziție, dar în acest interval de timp al crizei economice și sociale, Parlamentul recomandă ombudsmanului să își urmărească cheltuielile, să limiteze cheltuielile sale la un maxim. După cum spuneam, acest text a fost transmis, a fost și convenit cu ombudsmanul european și deci poate fi acceptat de ombudsmanul european în această formă, de aceea vă rog să fiți de acord. Äh, Doamna no. Uh, a, ați spus un maxim, se limitează la un maxim. Cred că v-ați referit la un minim, da? Da, corect? Uh, îmi cer scuze, observ că și mie îmi lipsește cafeaua din această dimineață. Sigur, aceste uh, cheltuieli trebuie limitate la un minim. Așa este textul corect. Dar textul este în fața fiecăruia dintre dumneavoastră, deci puteți să-l observați. La colega Put, doamna Ocan a cerut cuvântul. In a way... Un comentariu succint. Cred că este uh, o insultă pentru ombudsmanul european să adăugăm asemenea remarci. Sigur că el va cheltui banii uh, cât de eficient posibil și sigur eu nu pot vota împotrivă, dar cred că nu este relevant să facem asta și mie mi se pare oarecum incomod să adăugăm asemenea bla blauri. Nicolae. Doamna Nicolae. Thank you, Madam Chair. Uh... I believe this... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că această recomandare uh, la acest amendament este una normală atunci când vorbim despre gestiunea normală a instituțiilor, pentru că fiecare instituție, fie că este vorba despre instituția ombudsmanului sau Parlamentului European, Parlamentul European are uh, posibilitatea ca și celelalte de a-și cheltui uh, banii în cadrul bugetului și de asemenea posibilitatea de a reduce cheltuielile. Cred că nu este un amendament oral real și nu reprezintă o valoare adăugată la acest raport. Allora, possiamo... Atunci putem să supunem la vot amendamentul Doamna Nicolae, doriți să prezentați avizul? Sau? La colega... If it's possible, uh, I try to present the... Dacă este posibil, voi încerca să prezint raportul în numele colegei mele, care, din păcate, s-a îmbolnăvit, o problemă cu vocea și nu a putut fi prezentă astăzi. Dragi colegi, mediatorul european a continuat să-și exercite competențele într-un mod energic a lansat anchete și a menținut relații constructive cu relațiile și organismele Uniunii Europene. Mediatorul european i-a încurajat de asemenea în mod constant pe cetățenii europeni să beneficieze de drepturile lor în cazurile de administrație proastă. În anul 2009, anul 2009 a fost un an pozitiv, pentru mediator și datorită resurselor umane suplimentare și din cauza metodelor de anchetă novatoare. Pentru a-și continua activitățile în mod eficient, mediatorul estimează că bugetul pentru anul 2011 ar trebui să se ridice la circa a trebuit să crească cu 0,70% față de bugetul din 2010. Nu este o creștere substanțială și de aceea recomand să se aprobe această creștere. Apreciem activitatea mediatorului, nu-i prezint întreaga activitate pentru că nu este misiunea mea, însă cred că solicitarea financiară pentru mediator îi va permite să și îndeplinească sarcinile în mod eficace. Susțin uh, acest uh, raport uh, și recomand un vot pentru. Mulțumesc, doamnă Nicolae. Vă rog să mă iertați, spune doamna președinte, pentru că am făcut această inversare, însă domnul iar cerut și el cuvântul. Ar fi trebuit mai întâi să dau cuvântul doamnei Nicolae și, mă rog, nu eram pregătită pentru intervenția colegului Iar, de aceea am făcut acea inversiune. Așadar, acum în ceea ce privește amendamentul care a fost prezentat de către domnul Iar, e un amendament oral, o să deschid votul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Amendamentul este aprobat. Mai există apoi un alt amendament care a fost prezentat de către colegul nostru, domnul Vertman, care este un amendament tehnic. El are strict legătură cu traducerea în limba germană, dacă eu bine am înțeles. Deci supun la vot amendamentul prezentat de Vertman. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a adoptat, s-a votat amendamentul. Mai departe supun la vot raportul. Pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Raportul este adoptat. Vă mulțumesc. Mergem mai departe cu următorul punct de pe ordinea de zi. Avem acum uh, raportul anual pe anul 2009 cu privire la mediatorul european. Este vorba de un raport care a fost încredințat doamnei Nedel, ceva colega noastră care are cuvântul. Merci, Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să încep prin a aminti că mediatorul uh, prezintă un raport uh, cu privire la anul scurs în fiecare an. Anul 2009 era un an deosebit de important pentru că, odată cu intrarea în vigoare a tratatului asupra funcționării Uniunii Europene, mediatorul este ales de către Parlamentul European și nu desemnat. De unde importanța instituției noastre și în special a Comisiei pentru petiții. Nikiforos Diamanduros a prezentat raportul în fața Comisiei pentru Petiții în aprilie 2010 și în fața Comisiei noastre l-a prezentat în 4 mai 2010. Aș vrea să spun că raportul mediatorului este bine construit, permite să avem o viziune de ansamblu cu privire la plângerile primite de mediator și asta pe categorii, în funcție de administrații și de cazurile de proastă administrare. Se constată o diminuare a numărului de plângeri primite. Se trece la 3046 la 3098 în 2009. Și timpul, durata anchetelor a scăzut de la 13 luni la 9 luni. Cred că misiunea mediatorului are două obiective. În primul rând, obiectivul juridic. Este vorba despre garantarea respectării de către instituțiile europene, garantarea respectării bunei administrări. Această misiune este în centrul competențelor mediatorului. Tratatul de la Lisabona, care conține acum și Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, consacră acest drept ca fiind opozabil din punct de vedere juridic. Mediatorul dispune deci un temei juridic pentru a își uh, efectua activitatea. Pentru a asigura respectarea bunei administrări, mediatorul trebuie să fie ferm în relațiile sale cu uh, instituțiile și rapoartele au un rol important pentru că mediatorul poate să semnaleze cazurile de administrare proastă după ce au fost uh, epuizate uh, celelalte soluții. Cer ca comisia noastră să fie informată în privința anchetelor din proprie inițiativă lansate de mediator și în ceea ce privește evoluția acestora. Al doilea obiectiv este de ordin moral. Mediatorul trebuie să promoveze o cultură a serviciului, care nu figurează în tratate, dar care face parte dintre angajamentele pe care și le-au asumat instituțiile. Pentru a garanta această cultură, sunt esențiale două lucruri. În primul rând, așa cum face de câțiva ani, mediatorul trebuie să continue să favorizeze soluțiile amiabile. 58% din plângeri sunt soluționate pe calea amiabilă. Trebuie de asemenea să-și continue eforturile de comunicare pentru ca cetățenii să fie informați în privința drepturilor lor și în privința procedurilor pentru a li se respecta, respecta drepturile. Aș vrea să spun încă o dată că bilanțul activității mediatorului pe anul 2009 este cât se poate de pozitiv. Am trecut acest lucru în raport și am făcut și câteva recomandări în ceea ce privește rețeaua mediatorilor europeni. Această rețea ar trebui dezvoltată și vă trimit la paragrafele 21, 22 și 25. Rețeaua mediatorilor europeni este importantă pentru că permite acestora să creeze relații între ei pentru un mai bun schimb de bune practici și experiență. Am discutat cu domnul Diamandură și ne-am dat seama că nu există statistici cu privire la cazurile abordate de mediatorii naționali. Or, mi se pare că pentru o bună funcționare a instituțiilor, comunicarea aceasta este importantă. Sigur, se organizează seminarii, sunt transmise newsletteruri, există mijloace care permit interacțiunea între actori, însă această rețea ar putea fi îmbunătățită prin stabilirea și îmbunătățirea relațiilor între mediatori și mediatorii naționali, între mediator și parlamentele naționale, precum și prin crearea unui portal internet pentru punerea în comun a informațiilor. Având în vedere actualitatea, am dorit să menționez inițiativa cetățenească în raportul meu și să menționez rolul pe care l-ar putea juca mediatorul în procedura de admisibilitate și vă trimit la alinatul 16 din raport. Sunt uh, deschisă pentru toate propunerile colegilor. Aș vrea să menționez un ultim lucru. În raportul meu propun să se prevadă compensații financiare în cazul unor întârzieri prelungite. Se vede în discuție că este un punct sensibil Alineatul este condiționat de mesajul pe care vrem să-l transmitem cetățenilor. Termenele uneori par foarte mari și este important ca cetățenii să aibă mai multă încredere în instituție și deci poate ar trebui prevăzute compensații. Sigur că nu va fi ușor, având în vedere contextul actual. Mă opresc aici, vă mulțumesc uh, de pe acum pentru toate observațiile și rămân deschise pentru toate propunerile. Calendarul pentru depunerea amendamentelor este 6 septembrie și votul în comisie este prevăzut pe 29. Vă mulțumesc! Sunt cer de luare la cuvânt. Doamna Oken, aș fi vrut uh, doar să mulțumesc uh, doamnei raportor. Cred că a făcut o treabă excelentă și cred de asemenea că este foarte important uh, să asigurăm sprijin constant mediatorului european și, de asemenea, să reușim să menținem niște practici administrative fericite și în același timp să îl sprijinim pur și simplu pentru că vorbim de un raport special, iar comisia, să zicem așa, nu se simte în siguranță, literalmente când e vorba de accesul la documente și știu că asta este o bătălie care durează dintotdeauna. Mi-aduc aminte că în Parlamentul danez s-au tot dat legi senzaționale, dar când a fost să fie puse în practică, a ieșit o nenorocire. Eram foarte bucuroși, după care peste un an o luam de la capăt. Deci eu cred că ar trebui să sprijinim și oricum salut munca depusă. Domnul Busutil, v-aș întreba, domnule Busutil, dacă putem să dăm mai întâi cuvântul reprezentantei comisiei și apoi o să țin cont de faptul că aș avut cuvântul, da? Mm, mulțumesc, doamnă președinte. Există trei chestiuni uh, care ne plac foarte tare în acest raport și pe care le-a subliniat doamna Nedel ceva în prezentarea dumneei. E vorba de accentul pus pe raportul din proprie inițiativă pentru a identifica problemele structurale. Considerăm că uh, E o chestiune pe care o putem saluta și mi se pare o modalitate foarte bună de a um, ne ocupa de subiecte în loc să ne apucăm să uh, sărim așa de la un caz la altul. Ne-a plăcut foarte mult faptul că s-a pus accentul pe rezultatele care acum sunt mai bune. Sperăm că am avut o contribuție și de asemenea um, și uh, pentru îmbunătățirea ritmului în care cazurile sunt tratate. Însă, aș spune două vorbe așa de încurajare în legătură cu alinatul 18, cât se de prietenește. Uh, există ideea unor posibile uh, compensații uh, financiare în cazul dosarului care se mișcă foarte lent și s-a propus că acest lucru să fie strecurat așa, sub formă de amendament la regulamentul financiar. Din păcate, regulamentul financiar se referă la modul și momentul în care are loc execuția bugetară și nu la conținutul propriu-zis. Deci nu se încearcă includerea unui nou articol în buget. Dacă se dorește acest lucru, procedura este diferită. Adică și pentru a asigura plățile pentru, nu știu, plățile întârziate la anumite tranzacții, trebuia să, a trebuit să trecem într-o directivă pentru plăți. Deci vă sătuiesc că prietenește să nu uh, vă puneți prea mari speranțe că această idee pur și simplu va fi adoptată ca un amendament la regulamentul financiar. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Grazie. Vă mulțumesc, domnule Bușutil. mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să încep și eu prin a o felicita pe colega noastră, pe doamna Nedelceva, pentru munca pe care a depus-o și a, uh, s-a achitat cu brio de sarcinile care au fost uh, acordate și chiar a dat niște explicații foarte interesante și mulțumesc și pentru asta. De acord cu colega noastră, în momentul în care spunem că sarcina mediatorului nu este doar una foarte importantă, ci este și una de bun augur și este și foarte importantă pentru cetățeni. Acest mediator european lansează niște mesaje foarte clare către cetățeni, deoarece plângerile acestora sunt luate în calcul și încercăm să le dăm o mână de ajutor în acest sens. Dați-mi voie să mă refer la trei chestiuni. În primul rând, a spune că sunt de acord cu doamna Nedelceva, sunt de acord și cu doamna Oken, dumnealor au pus accentul asupra nevoii de a aplica toate aceste chestiuni. Accentul important care trebuie subliniat în acest raport nu este doar să adunăm așa o grămadă de rezultate și să le bifăm, ci și să constatăm că hotărârile luate de uh, mediatorul european, de avocatul poporului, sunt și transpuse în practică, deoarece de foarte multe ori rezultatele sunt cât se poate de bune, rezultatele depuse um, în urma plângerilor înaintate de către cetățeni, deci lucrurile merg foarte bine până acolo, nenorocirea este că în practică nu se aplică. Asta odată. A doua chestiune în legătură cu mediatorul european este vorba despre inițiativele cetățenești. Doamna Nedelceva, ne spune că trebuie să existe un rol pe care să-l joace mediatorul în ceea ce privește procedura de acceptare sau de respingere a inițiativelor cetățenești. Deci asta este o chestiune extrem de interesantă, însă după părerea mea, trebuie să fim uh, foarte atenți. Trebuie să discutăm uh, în mod amănunțit această chestiune în contextul dezbaterii atât de așteptate și care este prevăzută să aibă loc în legătură cu inițiativele cetățenești. Este important să existe, să asociem pe acest mediator uh, ideii de acceptabilitate sau nu a inițiativelor cetățenești, dar putem în egală măsură și să analizăm rolul pe care îl joacă însăși comisia noastră. De ce? Deoarece comisia de petiții să nu fie ea, să nu primească un rol în legătură cu admisibilitatea sau inadmisibilitatea inițiativelor cetățenești. Aș face un apel să nu ne pronunțăm în legătură cu acest subiect uh, în mod ferm și definitiv înainte să aibă loc dezbaterea cu privire la inițiativa cetățenească și încă o chestiune și o să închei, doamna președinte. Este vorba despre compensațiile financiare, despre despăgubirile în caz de întârzieri. Am înțeles că pur și simplu ține de chestiune de onoare să spunem că cetățeanul care arată cu dreptul spre o întârziere trebuie să primească o despăgubire, dar această chestiune trebuie să aibă loc în cadrul legislației financiare care este prevăzută în acest scop și nu trebuie să batem acest lucru în cuie în raportul mediatorului. Mulțumesc. Domnul Boștinar. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc foarte mult uh, colegii noștri din Bulgaria și pentru raportul său excelent. Și acum o să vorbesc în limba engleză. Uh, one uh, remark which do reconfirm in my... Din voie să fac o observație în legătură cu rolul și cu competențele uh, mediatorului european, care sunt salutare și uh, salutate de către Comisia PETI și aș dori foarte mult să accentuez este nevoia de a acorda vizibilitate și de a crea un nivel de sensibilizare în legătură cu mediatorul european și în statele noastre membre atât uh, mediatorul european cât și cel european și național se bucură de prea puțină vizibilitate. În al doilea rând, așa cum spunea și domnul Busutil ceva mai devreme, este prea devreme să prezentăm posibilitatea ca ombudsmanul european să aibă un cum de spus în legătură cu admisibilitatea inițiativelor cetățenești. În momentul în care vorbim despre raportul pe 2009, deci ne referim la trecut, asta e una, dar să ne antepronunțăm sau să ne apucăm să ne dăm cu părerea în legătură cu viitorul um, cetățen, inițiativelor cetățenești europene cam de vreme, un pic prematur. Haideți să vedem în ce mod uh, PETI și AFCO și apoi Parlamentul European vor uh, reuși să rezolve această problemă și să pună la punct structura pentru punerea în aplicare a inițiativelor cetățenești europeni și abia după aceea trebuie să ne referim la rolul pe care să îl joace mediatorul european. Dacă nu, salut oricum foarte mult propunerile care au fost făcute și sunt pe deplin convins că prin contribuția grupurilor noastre raportul va fi din nou unul absolut important. Mulțumesc foarte mult! Öfner. Domnule Öfner, foarte pe scurt, și eu cred că acest raport este grozav și putem fi cu toții de acord cu el. Faptul că ne-am abținut înainte în ceea ce privește chestiunea limitării cheltuielilor la un minim se justifică prin faptul că uh, principiul dreptului bugetar este unul general și trebuia să răspundă la toate întrebările care apăreau de aici, însă colegul Iar s-a referit la uh, greutățile financiare. Propunerea care a devenit obiectul discuției este una importantă și anume avocatul poporului și transformarea acestuia într-un organ de decizie. Discutăm această întrebare îndeaproape atunci când lucrăm la raportul nostru. Vom mai discuta pe marginea acestui raport, însă decizia va fi luată abia în toamnă. Și eu aș dori să nu anticipăm acum. Iar dacă este să anticipăm, atunci aș vrea să ne gândim la două lucruri. Avocatul poporului trebuie să joace un rol important în cadrul inițiativei cetățenești pentru că trebuie să ne gândim la proasta gestiune. Trebuie să vedem cum se desfășoară lucrurile, dacă totul se uh, abordează corect din perspectiva inițiativei cetățenești. Uh, pe de altă parte, transformarea acestuia într-un organism de decizie duce la faptul că acesta poate să fie atacat. Astfel, ar putea să se ajungă cu cazuri la Curtea Europeană de Justiție, rolul acestuia s-ar modifica, iar uh, în audierea cu noi, el a refuzat preluarea unui asemenea rol. De aceea, cred că ar fi mai bine să nu menționăm astfel lucrurile în raport, cel puțin nu în această formă atât de acută. Eu vorrei ringraziare la colega Nedelceva. Mulțumesc, să mulțumesc și eu, doamna Nedelceva, colega noastră, după care o să-și dau cuvântul și aș fi vrut să subliniez că și eu sunt de acord într-o mare măsură cu chestiunile care au fost subliniate în documentul dumnei în legătură cu nevoia consolidării pe mai departe a relației de cooperare cu comisia noastră și în același timp să încercăm să îmbinăm lucrările din comisia noastră și să asociem această comisie și uh, altor inițiative lansate de mediatorul european și mai mult, într-o și mai mare măsură, sunt de acord cu ideea prezentată de noi în legătură cu rețeaua europeană a mediatorilor naționale, a avocaților poporului. Cred că este un organism foarte important pe care trebuie să-l consolidăm și uh, cred că trebuie să ne oprim un pic și să zăbovim să ne gândim la această chestiune pentru că lipsește o legătură între aceste organisme la nivel național. De multe ori avocatul poporului nu răspunde um, chestiunilor semnate de mediator european și deci trebuie probabil că ar trebui să facem ceva în plus pentru a încerca să asigurăm o structură a acestei rețele ca apoi să ne putem ocupa și de modul în care ea funcționează. Și voi încheia spunând că și eu am oarece nelămuriri de aceea sunt de acord cu colegii care au luat cuvântul înaintea mea în legătură cu necesitatea de a semnala în acest raport și astăzi, în momentul în care se discută, vom face acest lucru cât de curând, în momentul în care vom uh, lansa documentul cu privire la inițiativa populară, putem deja să semnalăm un parcurs pe care noi ca și și comisie ne dorim să-l scriem și să atribuim un rol mediatorului european. Din acest punct de vedere, dați-mi voie să îmi exprim și eu nelămuririle, cum spuneam. Dau cuvântul doamnei Nedelceva acum, care va prezenta observațiile finale. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc tuturor colegilor pentru că întotdeauna îți face plăcere să asculți o discuție bogată cu critici și sugestii. Sperăm ca cele două alineate să suscite reacții și vă mulțumesc încă o dată. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru aspecte legate de regulamentul financiar. Vă invit să trimiteți amendamente pentru a identifica cele mai bune mijloace în ceea ce privește inițiativa cetățenească, sunt de acord cu colegul Simon Busutin și cu toți ceilalți colegi. Într-adevăr, cred că ar fi mai bine să rămânem prudenți în loc să afirmăm lucrurile, însă eu voiam să nu pierdem din vedere experiența Comisiei pentru Petiții din punctul de vedere administrativ, din punctul de vedere al uh, abordării plângerilor. Cred că am rămas fidelă uh, spiritului, însă se pare că mi-a scăpat litera și vă mulțumesc că m-ați ajutat să îmbunătățesc litera textului și amintesc că termenul pentru depunerea amendamentului este 6 septembrie. Mulțumesc! Colega Nedelcea. Mulțumesc și eu, doamne Nedel, ce vă reamintesc faptul că s-a stabilit pe 6 septembrie termenul pentru depunerea amendamentelor și că acest document, raportul în sine, va fi uh, votat în următoarea reuniune a Comisiei, care va avea loc între 29 și 30 septembrie, a cărei ordine de zi voiam cred că ar trebui să ne asigurăm că există și o dezbatere a amendamentelor, spune doamna Ocan. Da, stați așa, doamna Ocan. Vă spuneam, este ordine de zi pe care am uh, modificat un pic și ca urmare a solicitării domnului comisar de a participa la reuniunea noastră și va fi modificată. De asemenea, și coordonatorii au fost de acord cu următoarea chestiune și anume să se prevadă un anumit timp pentru discutarea amendamentelor dacă vom reuși să reorganizăm ordinea de zi. Așadar, o să, eventual o să amânăm votarea acestui raport și altor prevăzute în calendarul de vot pentru un moment ulterior și vom uh, încerca de asemenea să găsim un moment, uh, un timp necesar pentru discutarea amendamentelor. Haideți să mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Am trecut la raportul special privind Ombudsmanul European la proiectul său de recomandare prezentat Comisiei Europene cu privire la plângerea 676 din 2008 și acum îi dau cuvântul doamnei raportor, doamna Paliadeli. Sper că n-am mai făcut și alte greșeli, că toată lumea aici uh, face semne, inclusiv domnul secretar. Mulțumesc foarte mult, președinte. Vă mărturisesc că sunt puțin stânjenit pentru că am fost uh, însărcinată cu redactarea unui raport asupra unui subiect uh, foarte special. E un dosar care a fost depus de mediatorul european pentru că Parlamentul să se ocupe de un caz în privința căruia Comisia dă dovadă de indiferență. Ori e vorba despre un domeniu care ține de proasta gestiune a instituțiilor europene. Spun acest lucru pentru că a existat o întrebare pusă de domnul Riton Arsenis Comisiei, o întrebare care se refera la o chestiune abordată de mediatorul european. Acest raport a fost foarte greu de redactat pentru că necesita multe detalii juridice în luna martie 2007, o organizație non-guvernamentală a cerut Comisiei Europene să aibă acces la documente cu privire la discuții care avuseseră loc cu partenerii sociali, discuții legate de poluarea automobilelor. Comisia a acordat accesul la 15 documente și a refuzat să acorde accesul la trei documente. Era vorba despre un schimb de corespondență cu Porsche, constructorul uh, de automobile german, și ONG-ul respectiv a adresat o plângere mediatorului. În 2008, mediatorul a verificat aceste trei schimburi de corespondență și a ajuns la concluzia că Comisia nu avusese dreptate să refuze accesul la aceste documente. Tot în 2008, mediatorul a redactat un proiect de raport pentru a cere accesul la întreaga corespondență și pentru a verifica conținutul acestor documente. Conform articolului 228 din tratat, Comisia ar fi trebuit să răspundă în termen de trei luni la cererea mediatorului european. Trei luni mai târziu, la sfârșitul lui ianuarie 2009, Comisia a cerut prelungirea cererii. Expirase termenul de 3 luni și apoi în februarie, în martie și în aprilie, pe 29 mai și 29 iunie 2009, Comisia cerea prelungiri succesive. Cum mediatorul nu primea niciun fel de răspuns, la începutul lunii iulie 2009, a trimis o scrisoare Comisiei Europene în care cerea să îi se explice ce s-a întâmplat. Comisia a răspuns că nu este în măsură să dea un răspuns documentat cu privire la verificarea celor 10 uh, documente din cauza schimbului de corespondență continuu între Comisie și Porsche. Trei luni mai târziu, Comisia a informat mediatorul european în privința deciziei sale de a permite un acces parțial la cele 10 documente. O lună mai târziu, la sfârșitul lunii octombrie 2009, Comisia a informat mediatorul că a încredințat traducerea cererii de acces Comisia declară că corespondența este trimisă spre, trimisă spre traducere. La sfârșitul lunii noiembrie, Nikiforos Diamanduros solicită o decizie. Până la începutul lunii noiembrie, scrisoarea nu fusese tradusă și nu fusese trimisă companiei Porsche. La sfârșitul lunii noiembrie 2009, noua comisie a hotărât să facă publice în parte aceste scrisori și schimbul de corespondență cu Porsche. Se scuseseră 5 luni de la decizia inițială. Pe 24 februarie 2010, Mediatorul european încă nu dispunea de elemente în ceea ce privește faptele și a redactat din această cauză proiectul de raport care face obiectul discuțiilor de astăzi și face obiectul raportului care mi-a fost încredințat. În martie 2010, noua comisie a permis accesul la scrisori la sfârșitul lunii martie 2010, eu însăm și domnul Arsenis i-am pus o întrebare scrisă comisiei legată de lipsa transparenței în comunicarea și schimburile de corespondență cu constructorul de automobile în ceea ce privește poluarea. Și, de altfel, interdicția comisiei, uh, da, interdicția accesului la documente a apărut în presa uh, germană. Și am pus o întrebare scrisă comisiei. Pe 28 aprilie 2010, o lună mai târziu, comisia ne-a răspuns și răspunsul este de-a dreptul inadmisibil. Am fost uh, complet uluită pentru că răspunsul număra 18 cuvinte și am vorbit uh, despre acest lucru și la o lună precedentă a Comisiei. Răspunsul este gol de sens. Comisia ne trimite la o altă întrebare care fusese pusă de o altă deputată și care nu avea nicio legătură cu conținutul proprii noastre întrebări. Situația este foarte ciudată. La sfârșitul lunii aprilie, fusesem deja numită raportoare pentru această comisie ceea ce noua comisie nu știa. Și de aceea am primit acest răspuns scurt. Pe 18 iunie 2010, comisia mi-a trimis un nou răspuns, o nouă scrisoare. Răspunsul acesta era foarte lung, documentat, detaliat și dacă am primit această scrisoare lungă, nu pot decât să trag concluzia că se știa deja că voi fi raportoare în această chestiune. Sunt informată în răspuns că comisia nu a răspuns în termen de trei luni uh, mediatorului, însă nu a încălcat articolul din Tratatul Uniunii Europene, căci, și vă citesc acest pasaj, pentru ca să aveți uh, citatul exact, cum existau schimburi permanente cu Porsche și nu intervenise un acord cu Porsche, situația ar fi putut uh, să ajungă la tribunal și ni se citează un articol din regulament care vorbește despre respectarea intereselor comerciale ale unei părți terțe, în cazul de față, în cazul Porsche. În uh, textul acestui răspuns există elemente care nu respectă angajamentele Comisiei față de celelalte instituții ale Uniunii Europene. Pentru că, conform articolului 228 din tratat, Comisia trebuie să răspundă în termen de trei luni mediatorului, chiar dacă răspunsul respectiv nu este definitiv. Comisia este obligată să impună Porsche un termen să-i impună un termen pentru ca Porsche să-și respecte angajamentele și asta conform regulamentului 1049. Consider că, în ciuda încercărilor sale de a dovedi contrariul, Comisia declară practic că nu a ținut seama de obligațiile pe care le are față de mediatorul european, ceea ce reprezintă un obstacol în care activităților Uniunii Europene. Felul în care a abordat Comisia această chestiune subminează relațiile între instituțiile europene și pune în pericol instituția mediatorului european și chiar Parlamentul European. Cerem Comisiei Europene, prin acest raport, să recunoască faptul că întârzierele excesivă și injustificate ale răspunsurilor la mediatorul european reprezintă o încălcare a obligațiilor sale de a întreține un raport, o relație bună cu domnul Iamanduros. Așteptăm din partea Comisiei să dea dovadă de bună credință în schimburile sale cu mediatorul european. Considerăm că Parlamentul European are posibilitatea de a impune acest uh, aviz declarând că dacă Comisia nu își respectă angajamentele și continuă să nu colaboreze cu mediatorul european, Parlamentul European va putea impune sancțiuni, inclusiv o sancțiune financiară prin rezervele bugetare. Scopul acestui raport este de a menține prestigiul instituțiilor europene și rolul pe care le au față de cetățenii europeni. Comisia Europeană are obligații considerabile din acest punct de vedere. Nu se poate plânge de decalaj între instituții și cetățeni dacă ea însăși nu-și respectă angajamentele. Comisia, în primul rând, trebuie să-și respecte propriile angajamente și să îi respecte pe deputații europeni. Mă gândesc la răspunsul laconic pe care l-am primit la prima mea întrebare. Comisia trebuie să respecte, bineînțeles, și pe mediatorul european. răspunsul mediatorului european este arma finală de care dispune pentru a impune respectarea instituției europene și este pentru prima dată de la crearea instituției mediatorului în 1995 când se întâmplă așa ceva, o plângere adresată de un mediator, de mediatorul european pentru proastă gestiune. Sper ca colegii să nu se găsească în situația dificilă în care mă aflu eu și, aceea, și anume aceea de a redacta un astfel de raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, colegii noastre, doamna Paliadeli. Are cuvântul domnul Clar. Yes, thank you very well. Thank you very much. Um, dear ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru posibilitatea pe care m-a dat-o uh, pentru a furniza niște informații uh, din partea ONG-urilor care cărora le-a fost uh, refuzat accesul la documente. Vreau să adaug față de ceea ce a spus doamna Paliadeli că acesta nu este o instanță unică. De când uh, ombudsmanul în a înaintat petiția către Parlament, au existat și alte state în care, ă, cazuri în care Comisia a refuzat accesul ONG-urilor sau altor organizații din societatea civilă, bazându-se pe aceleași motive. Un număr de ONG-uri au ă, solicitat Comisia ă, în aceste situații, ajungând chiar în fața instanței. În octombrie 2007, în 27 octombrie 2008 s-a refuzat accesul la scrisorile Porsche. Ombudsmanul a recomandat ca Comisia să ofere acces la cele trei scrisori în totalitate sau parțial. De la această solicitare și au trecut peste 20 de luni de atunci, Comisia nu a luat uh, măsurile necesare pentru a implementa recomandările ombudsmanului. Acest proces a fost împiedicat din timp în timp iar, și tergiversat, iar uh, cooperarea dintre Comisie și Ombudsman a eșuat. Comisia a încerca să protejeze interesele producătorului Porsche și acest lucru în dezinteresul uh, public. Doresc să dau câteva informații suplimentare pentru a vă arăta modul în care a acționat sau mai degrabă nu a acționat Comisia de nou, timp de 9 luni de zile, Comisia nu a reacționat, așa cum a spus și doamna raportor, la recomandările ombudsmanului. Numai în iulie 2009 au scris, au răspuns că trebuie să se consulte cu Porsche pentru a vedea dacă Porsche este de acord să ofere acces parțial la documente. Apoi, Comisia a avut nevoie de șase luni suplimentare până în ianuarie 2010 pentru a informa Porsche referitor la intențiile sale de a dezvălui parțial scrisorile. Comisia a spus că trebuie să se consulte cu Porsche, acest lucru este adevărat, dar a trebuit șase luni pentru a face acest lucru. Apoi, după această scrisoare, Porsche a avut 10 zile la dispoziție pentru a formula o obiecție sau pentru a uh, da în judecată Comisia a aduce-o în fața instanței. Au trecut peste 8 săptămâni și Porsche tot nu reacționase la solicitarea comisiei. Cu toate acestea, comisia nu a luat nicio măsură chiar dacă cele 10 zile trecuseră de mult. Comisia nu a emis niciun fel de... Uh, nu ne-a uh, oferit accesul la niciunul de, din documente în tot acest răstimp. Acest caz a ajuns în presă în martie 2010 Atât Porsche cât și Comisia au reacționat rapid, oferind accesul parțial la scrisori. Cu toate acestea, părți uh, esențiale au fost șterse. Organizația noastră a spus că este în interesul public ca Comisia să nu mai prelungească impresia că ascunde informații în acest schimb de corespondență între Porsche și fostul comisar Verheugen. De aceea noi am uh, susținut că vrem să ni se ofere acces total la aceste scrisori. Săptămâna trecută, ombudsmanul a conchis că Comisia a refuzat în mod eronat accesul uh, total la uh, cele trei scrisori, dar în, și că nu a existat nicio justificare pentru care s-ar fi oferit accesul doar parțial. Însă uh, s-a refuzat în continuare accesul complet la documente fără o argumentație clară. Conform ombudsmanului, și acest uh, răspuns este uh, din ultima săptămână, Comisia a dat dovadă de proastă gestiune, maladministrare. Cred că cea mai importantă întrebare este de ce Comisia pune mai presus uh, interesele uh, industriei private, de ce apără interesele unei companii până la un nivel care se apropie de ridicol. Pentru că avem impresia și s-a creat această impresie și în mass media că sunt anumite lucruri de ascuns pentru că nu se relevă în totalitate conținutul corespondenței cu Porsche. Pornind de la toate aceste detalii, credem că cel mai bine interesul public ar fi de servit dacă s-ar da o declarație din partea Parlamentului European care să sublinieze că uh, interesul public trebuie să fie primordial și nu interesul unei companii precum Porsche. De aceea vă rog să spuneți cu claritate sau să uh, obligați Comisia să respecte legislația europeană pentru că acesta este interesul public. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Weiss. Euh, merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia recunoaște că modul în care a fost tratat acest caz a durat foarte mult. După cum a făcut observația raportorul, este un caz unic care nu este reprezentativ pentru relații între comisie și mediator. Comisia ia foarte în serios recomandările mediatorului și probabil că observați că în raportul său anual mediatorul subliniază faptul că între, întreține relații excelente cu Comisia și atunci când mediatorul face solicitări, termenele s-au scurtat considerabil. Motivul pentru care cazul acesta a durat foarte mult se datorează faptul că comisiei, comisia a dorit să obțină codul Porsche înainte de a divulga scrisorile și a vrut să evite o situație de conflict sau de litigiu inutil. Conform regulile de aplicare ale regulamentului 1049, când se cere accesul la astfel de documente, trebuie să se uh, țină cont de uh, uh, interesul părții terțe. Porsche s-a opus divulgării acestor scrisori, invocând argumentele sale comerciale. Comisia a recunoscut uh, la început uh, acest argument și a uh, refuzat. Mediatorul a făcut recomandarea să se divulge scrisorile și comisia a consultat compania Porsche. Recunoaștem că procedura de consultare a Porsche a durat mult pentru că Porsche a întârziat mult cronologia care ne-a fost prezentată nu este perfect uh, corectă. Comisia a consultat uh, Porsche foarte rapid după ce a primit recomandarea mediatorului, însă Porsche nu a răspuns mult timp. Comisia a hotărât în luna septembrie să treacă de tăcerea Porsche, a pregătit o scrisoare conform procedurile Comisiei în care informa Porsche că va divulga scrisoarea, lăsându-i 10 zile lucrătoare la dispoziție pentru a se adresa eventual tribunalului, comisia în acel stadiu a făcut o ultimă tentativă de dialog cu Porsche pentru a evita un litigiu care ar fi blocat probabil și mai mult divulgarea scrisorilor. Deci aceste tentative repetate au dus la prelungirea termenului. De fapt, scrisoarea oficială prin care Comisia notifică Porsche decizia de a divulga uh, scrisorile datează din luna februarie și Porsche a răspuns pe 5 martie acceptând divulgarea scrisorilor. În realitate, scrisoarea Comisiei și raportul uh, mediatorului s-au intersectat mai mult sau mai puțin, s-au suprapus. Comisia recunoaște faptul că termenele au fost excesive. Este un caz care rămâne un caz unic și care nu se va repeta. Comisia a luat măsuri între timp pentru a accelera răspunsurile la recomandările mediatorului și orice întârzieri care existau în ceea ce privește răspunsurile au fost, uh, au fost uh, remediate era pentru prima dată când mediatorul recomanda comisiei să divulge scrisoarea ale unor terți împotriva apărării terțului respectiv. Până acum, comisia divulga documente proprii și nu ale unor terți. Cazul acesta, din punctul de vedere al comisiei, era un uh, precedent. În ceea ce privește răspunsul la întrebarea scrisă a doamnei raportoare, aș vrea să fac următoarea precizare. Este exact că primul răspuns care a fost dat trimitea la o altă întrebare parlamentară care nu era identică cu întrebarea doamnei raportoare. Acest lucru se datorează unei erori administrative. Întrebarea pusă a fost prost tradusă din greacă în engleză. Persoanele care au tratat această cerere au crezut, deci, că această întrebare are legătură cu cealaltă întrebare. Când s-a făcut traducerea corectă, ne-am dat seama că e nevoie de un răspuns mai substanțial și am adresat un răspuns complementar, ulterior, în care am abordat toate aspectele pe care le ridicase doamna parlamentară în întrebarea domniei sale. Pot uh, să spun că Comisia vrea să-și respecte datoria de cooperare sinceră cu mediatorul și a luat deja măsuri pentru a face acest lucru. Vă mulțumesc! Grație! Mulțumesc și eu. Și în acest moment deschid dezbatele și voi da cuvântul uh, domnului Efner. Stimați colegi, Trebuie să recunosc că acest caz mi se pare insuportabil. Mi se pare că este un fenomen care nu ar trebui să fie acceptat în niciun caz. Există anumite reguli, legi, regulamente și directive și acestea nu sunt făcute pentru a fi încălcate, ci pentru a fi respectate și de către comisie, pentru că ele au fost uh, elaborate în interesul cetățenilor. Și accesul la documente uh, este prevăzut în acordurile interinstituționale. Iar dacă este vorba despre încălcarea regulilor, atunci nu putem accepta acest lucru. Este vorba despre un caz delicat. Aveam un comisar german îmi cer scuze că spun asta în calitate de cetățean german, însă trebuie să recunosc acest lucru. Avem un comisar german, un producător german și este vorba despre protecția climei. Deci un lucru care este important pentru toți cetățenii europeni. Iar un uh, producător industrial încearcă să influențeze comisia uh, și acest lucru îl încearcă toate întreprinderile scrisorile tuturor întreprinderilor sunt făcute accesibile, însă scrisorile acestei întreprinderi nu. Ombudsmanul hotărăște că Comisia a procedat greșit, trebuie rectificată situația, dar nu se întâmplă nimic. Poate și să dai vina pe niște greșeli de traducere sau să folosești niște pretexte asemănătoare este total inacceptabil din punctul meu de vedere. A existat atât de multă corespondență, iar acest fenomen a fost tratat de atâtea ori și de către Ombudsmanul European, de către Comisia Parlamentului și așa mai departe, încât aceste explicații pur și simplu nu mai sunt suficiente și nu pot fi acceptate. Vreau să mai spun ceva și referitor la răspunsul Comisiei. Este un mod onorabil modul în care ați recunoscut că în acest caz nu au funcționat lucrurile în totalitate cum trebuie. Însă ați făcut referire la faptul că acest caz ar fi unic și nu reprezentativ referitor la modul în care se uh, tratează solicitările de informații din partea ombudsmanului. Permiteți-mi să citez din considerentul P al uh, proiectului de raport unde scrie că Comisia referitor la a nu a respectat uh, condițiile numai în patru din cele 22 uh, solicitări ale ombudsmanului. De ce există termene? Termenele sunt aici pentru a proteja opinia publică și cetățenii. Și dacă termenele nu sunt respectate și nu îl obligă nu obligă întreprinderea să facă public accesul, și nu mai se tergiversează lucrurile fără să se întâmple nimic, fără să fie invocat vreun motiv și există doar o prelungire de la un termen la altul și se solicită mereu această prelungire, atunci mă întreb de ce mai există legile și regulile în funcție de ce să ne orientăm. Mie mi se pare că acest fenomen este uh, insuportabil, nu trebuie acceptat, iar modul în care se tratează această problemă, accesul la documente, uh, nu este deloc unic, din contră, mereu apar asemenea cazuri de încălcare a obligațiilor care rezultă din aceste acorduri. Mulțumesc doamnei Paliadeli pentru acest raport foarte bun și, din punctul meu de vedere, și pentru prezentarea precisă și cât se poate de concretă. Noi suntem într totul de acord cu raportul și vreau să atrag atenția colegilor că în considerentul I al raportului se spune că ombudsmanul european a ajuns la concluzia faptului că Comisia a refuzat accesul la documente pe nedrept. Iar în considerentul N se spune că Comisia, prin tergiversările sale, 15 luni și-a încălcat obligațiile în ceea ce privește colaborarea sa cu ombudsmanul european și de asemenea că ombudsmanul european, într-un alt caz referitor la chestiuni privind accesul la documente uh, solicitat comisiei, este vorba despre acea problematică a uh, portului industrial din Tenerife. Deci a existat o plângere și uh, cu altă ocazie și deci numai de patru ori s-a reacționat în uh, termenele prevăzute. Deci noi ar trebui să insistăm asupra respectării regulilor și termenelor și vreau să mulțumesc pentru sugestiile făcute la sfârșitul proiectului dumneavoastră de raport referitor la posibilitățile de sancțiune pe care le avem și noi ca Parlament, pentru că noi nu mai suntem pur și simplu un animal sălbatic fără dinți, fără colți, ci trebuie să aplicăm sancțiuni dacă observăm că lucrurile nu sunt rectificate. Mulțumesc, Înainte de a da cuvântul domnului Poștinaru, aș dori să vă rog să um, vă măsurați un pic intervențiile, pentru că în continuare mai avem multe rapoarte pe care trebuie să le analizăm și este deja 11 jumătate. Vă rog, mulțumesc, doamna președinte. O primă observație. Discutăm aici nu despre teorii și nici despre fapte abstracte, ci discutăm aici despre o încălcare a tratatului european și a regulilor europene care sunt acceptate și considerate ca atare de Comisia Europeană, nu doar, nu vorbim de generalități. În al doilea rând, Porsche nu face parte din tratatul european. Din câte știu eu, poate că nu știu eu bine. Dar Porsche nu e trecut în tratatul european. Din cele două observații, m-aș gândi că ar putea Comisia Europeană să ne abordeze cu lucrări gen Kafka și uh, Eugen Ionescu, pentru că e vorba de absurd, e vorba de genul de literatură absurdului, numărul 3. În acest caz, putem fi de acord ca o companie, o multinațională, să zicem, să aibă atât de multă influență asupra Comisiei Europene încât Comisia să fie de acord să încalce tratatul și obligațiile care îi revin acesteia în ceea ce privește relațiile cu mediatorul european, mi se pare un răspuns fundamental acesta. Pentru că nu e vorba doar de problema pe care o discutăm astăzi, ci de asemenea E vorba de multe alte chestiuni care vor apărea curând, gen riscul de catastrofă în momentul în care forezi la mare adâncime în mare. Putem să ne bazăm, să ne bizuim pe răspunsul comisiei dacă s-or comporta cum au făcut cu Porsche? Mă tem că nu. Și apoi, concluzia. Dacă Secretomania aceasta a Comisiei Europene se aplică și pentru mediatorul european, atunci ne amăgim gândindu-ne că cetățeanul european de rând, că o fi, mă rog, judecător sau că o fi un om de rând și atât, ar putea avea acces și ar putea avea de câștigat uh, de pe urma transparenței Comisiei Europene. Încă o dată, uh, E o chestiune fundamentală, nu e doar o observație pe care a făcut-o un europarlamentar, care că veni vorba era, oricum chestiunea era prost tradusă nu de o companie privată, ci de Comisia Europeană. Adică te doare mintea. Și să știți că încerc să mă cenzurez. Cum adică să fim noi de acord ca raportorul desemnat de Comisia PETI să fie tradus greșit de Comisia Europeană, iar Comisia să vină aici senină și să ne spună, să uite, noi spunem, aoleo, aia e, iar am greșit, iar am făcut-o. Nu suntem Britney Spears să cântăm Upside It Again, pur și simplu e de neacceptat. Și... Is anybody guilty in the response? A cui e vina? La comisie pentru ani și ani de zile de când se tot încalcă tratatul european și de când se tot încalcă regulile și pentru lipsa de transparență. Chiar există vreun nume de vinovat acolo? Sau, mă rog, nu suntem, fac o glumă, nu suntem aba să cântăm Give Me a Name, dar acum chiar nu e niciunul care să răspundă pentru această gestionare defectuoasă? Este o administrație de defectuoasă. Un nume, să auzim și noi cine a greșit, care până la urmă să ajungă în instanță. Nu să stăm să facem teorii, pentru că altfel Comisia Europeană poate să joace cât vrea cu Parlamentul, așa cum au făcut-o și înainte în cazul SWIFT. Și Parlamentul a fost uh, cel care a apărat drepturile cetățenilor europeni și nu Consiliul sau Comisia. Încă o dată, e o vorba de o chestiune fundamentală după tratul de la Lisabona, ar trebui să luați la cunoștință de rolul pe care îl joacă, de fapt, Parlamentul European, pentru că altfel nu putem uh, să stăm să fim simpli observatori pur și simplu așa îndepărtați. Mulțumesc și mă iertați că poate am fost cam vehement. Mie complimente. Felicitări, domnule Boștinaru, din punctul meu de vedere, pentru că de bine ne cunoașteți dumneavoastră tot repertoriul internațional, așa cum ni l-ați demonstrat și acum îi dau cuvântul domnului Iar perfetto il suo intervento. Colega Iar. Domnul Iar. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că ar trebui să fim recunoscători raportorului pentru modul în care a redactat acest raport, pentru că nu este acceptabil, așa cum au spus și antevorbitorii mei, să avem de-a face cu asemenea situații. Este vorba despre transparență, despre acces la informații și sunt anumite lucruri pe care nu le înțeleg. Ce a obținut Comisia prin acest refuz? Pentru că prin această corespondență tocmai a ajuns în mijlocul interesului public și Asta nu aduce nimic bun. Acest raport este cât se poate de bine elaborat, iar problema care mă preocupă pe mine este, acest raport este suficient de clar? Este suficient de consecvent astfel încât comisia să fie solicitată să acționeze? Pentru că eu sunt șocat. Porsche este o întreprindere germană iar dacă aceștia primesc o adresă pentru o întreprindere germană, este normal ca într-un termen de patru săptămâni să răspundă. Așa se întâmplă de obicei. Deci dacă cineva transmite o adresă, o scrisoare, um, nu se prelungește de obicei termenul. Deci noi dorim ca acest raport să miște puțin lucrurile. Asta sper. De aceea eu aș vrea ca Parlamentul să implice chiar și președintele, astfel încât Comisia uh, Um, să fie sesizată și acesta să devină un caz unic. Însă am aflat deja că nu este vorba despre un caz unic, iar Comisia are în continuare probleme în ceea ce privește transparența informațiilor. Mereu se tergiversează lucrurile și așa ceva nu se poate accepta. Dacă există un regulament de procedură și legi, acestea trebuie respectate. De aceea, cred că acest raport trebuie să ducă la niște progrese pentru că asta ne dorim. Din la parola la colega Deli. Per... Dau din nou uh, cuvântul doamnei Palia Deli pentru a încheia. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Doamna Băsescu dorește să spun ceva. Sorry, but I'm shadow rapporteur from EPP. No, no, chiedo scuza, ma no, non me l'avevano segnalato. Ok. Îmi cer scuze, uh, eu sunt raportor din umbra de la PPE. Thank you. First of all, I want to congratulate În primul rând o felicit pe doamna Paliadeli în calitate de raportor din umbră pentru PPE. Pot spune că nu există diferențe majore între grupurile noastre politice și sunt, uh, suntem de acord cu observațiile făcute în proiectul de raport. Sunt uh, surprinsă de faptul că mediatorul a trebuit să redacteze un raport special din, pauza, din cauza lipsei de cooperare cu, cu Comisia. Deși un ONG a solicitat uh, comunicarea acestor documente, Comisia a acordat, uh, acord, uh, a acordat acces la documente doar în martie 2007 și numai la uh, 10 scrisori, a refuzat accesul la 3 scrisori, motivând acest lucru prin faptul că divulgarea scrisorilor ar submina interesele comerciale ale companiei. Ceea ce este îngrijorător este că chiar după ce mediatorul pe 27 octombrie 2008 a spus că uh, accesul nu poate fi uh, refuzat, uh, Uh, comisia nu a reacționat, a cerut uh, prelungirea termenului, afirmând că nu poate să dea un răspuns uh, pe fond pentru că se consultă în continuare cu partea terță care este Porsche. Comisia a spus de asemenea că a transmis o scrisoare de notificare companiei Porsche. Mediatorul a cerut o, o copie a scrisorii de notificare în noiembrie 2009. Acum două zile, împreună cu doamna Nedelceva și doamna Gruni, am discutat cu mediatorul. Mediatorul a confirmat faptul că încă nu a primit o scrisoare o copie a scrisorii de notificare trimisă Porsche. Consider că este inacceptabil. Nu exista de asemenea nicio obligație legală din partea Comisiei să se consulte cu o parte terță, conform regulamentului 1049. Comisia a hotărât să se consulte cu această parte terță, pornind de la propriile reguli. Putem înțelege decizia Comisiei de a respecta regulile, însă ar trebui să o facă respectând termenele. În concluzie, aș vrea să spun că, având în vedere că a durat 15 luni pentru ca Comisia să acorde accesul la scrisori și încă nu a furnizat o copie a scrisorii de notificare trimise, Comisia nu și-a respectat obligația de a coopera cu mediatorul european. Vorbim în mod clar despre un caz de administrare defectuoasă. Parlamentul European trebuie să-i ceară Comisiei să coopereze cu bună credință cu mediatorul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne Băsescu. Dau acum cuvântul doamnei Paliadeli pentru a conchide. Din păcate este o intervenție fără microfon. Am, aș dori să menționez că petentul a mai venit cu niște informații uh, prin care a completat conținutul acestui caz. Pe acestea nu le-am mai menționat, pentru că m-am referit doar la modul în care Comisia a tratat acest caz și am vrut să mă limitez la asta. Însă, ca răspuns la ceea ce a spus domnul Iar, propun ca la versiunea definitivă a acestui raport să stabilim că solicităm Comisiei Europene să recunoască că asemenea tergiversări nu au voie să se repete. Și atunci am putea să subliniem faptul că bugetul poate fi insuficient în asemenea cazuri. Doresc să spun câteva cuvinte uh, comisarului, reprezentantului comisiei, de fapt. Um, nu putem accepta nicio scuză. Nimic nu are legătură cu conținutul acestui caz. Vă înțeleg uh, jena și stânjeneala, pentru că știu că nu sunteți responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat, însă cred că, în fine, comisia nu a umilit numai Parlamentul European sau instituția Ombudsmanului European, ci a s-a umilit și pe sine însăși, pentru că dacă Comisia nu poate cere respectarea unui anumit termen de timp unei companii private, o companie care este rugată să răspundă la o întrebare foarte importantă, cum ar fi accesul la aceste scrisori, atunci comisia este cea care se autoumilește. Vă mulțumesc pentru comentariile și observațiile dumneavoastră foarte constructive. Sper că vom ajunge la o rezoluție care să ne ajute să ne dovedim puterea. Un grande de succes, primo aplauz. Felicitări, uite că se poate să se și aplaudă în această sală. E un subiect uh, în legătură cu care ne vom pronunța cu ocazia următoarei reuniuni a Comisiei. Am anunțat deja termenul pentru documentul precedent, e vorba de depunerea amendamentelor pentru data de 6 septembrie și vom face acest lucru, să sperăm că avem timp și să discutăm amendamentele cu același respect. Mergem mai departe cu ordinea de zi, așa cum am spus și mai devreme, punctul 10 în legătură cu cererea domnului, doamnei Henkes a fost amânat, așa încât nu o să mai fie discutat. Trecem direct la raportul, la avizul de la punctul 11. Deci vorba de avizul privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar, unde tot eu sunt raportoare. Și pot să vă spun foarte repede despre ce e vorba în legătură cu acest document uh, care se referă la raportul anual privind aplicarea dreptului comunitar și care an de an este încredințat uh, spre a se emite un aviz comisiei noastre. Anul acesta s-a procedat un pic diferit în sensul că au fost făcute o alocare, să zicem, sectorială în funcție programului pe care ni l-a oferit documentul anexat cu privire la fiecare sector în parte. Și în această enumerare a sectoarelor care apare în documentul din partea Comisiei, deja avem, să zicem, o primă mare neglijență din partea Comisiei cu privire la, mă rog, munca depusă în general de Comisia de Petiții, deoarece sunt menționate cazuri cum ar fi cele care țin de așa zisa equitable life. Uh, noi ne-am implicat chiar în mod semnificativ în această chestiune, însă Comisia nu face niciun semn în acest sens, nu dă semne că, mă rog, se interesează la ceea ce facem noi, la modul în care ne implicăm și la angajamentul de care dăm dovadă. Mai departe, raportul are o introducere generală care, mă rog, este foarte scurtă, dar care, după părerea mea, este semnificativă, deoarece se mărginește să definească rolul procedurilor de încălcare și rolul Comisiei de Petiții în cadrul funcționării generale a controlului și respectării dreptului comunitar care revine uh, um, Comisia Europeană. un rol. Și Comisia atribuie un rol foarte proeminent uh, acestor proceduri de încălcare în ceea ce privește aplicarea dreptului comunitar și în același timp semnalează cu foarte multă mulțumire uh, timpii necesari pentru parcurgerea procedurilor și de asemenea succeselor cu privire la reducerea acestor timp și de asemenea efectul pozitiv cu privire la aplicarea procedurii de încălcare odată cu reducerea numărului de um, proceduri care nu sunt corect respectate. Pentru Comisia de Petiții, această comisie a acordat un spațiu limitat și se marginește strict la un rol secundar în sensul că procedurile sunt evaluate în mod suficient, în sensul că de aici, așa cum se subliniază în același document din partea Comisiei, nu reies niciun fel, nu decurg niciun fel de proceduri de încălcare. Se spune aproape explicit de către Comisie că această Comisie PETI de foarte multe ori evaluează problemele care in de aplicarea incorectă a dreptului comunitar cu efecte pozitive, chiar dacă, să zicem, din procedura comisiei nu se ajunge la procedura de încălcare. Se acordă prea puțină atenție și metode pe care o aplică Comisia de Petiții și modul de funcționare democratică a acesteia. E vorba de elemente care, de fapt, grație contribuției active din partea cetățenilor, asigură o monitorizare constantă a modului de aplicare a dreptului uh, comunitar. Dacă ar avea o mai mare atenție Comisia Petiții din partea Comisiei Europene, așa cum am am spus de mai multe ori, cred că am putea să ne asumăm și o funcție preventivă, în sensul că acest lucru ne-ar permite să intervenim mai repede pentru a rezolva eventuale încălcări. Comisia de petiții, prin intermediul instrumentelor de anchetă de care dispune și în mod deosebit având în vedere posibilitatea de a uh, se adresa autorităților naționale și locale, asigură o un contact permanent și reduce de asemenea timpii de comunicare oficială. Și cred că acestea sunt toate niște funcții care în uh, spațiul foarte larg care s-a alocat verificărilor capacității de a, de a transpune în practică normativele europene ar fi extrem de utile dacă ar și fi folosite în mod corect. Din păcate însă Comisia dă dovadă în mod constant de o foarte închisă în ceea ce privește Comisia PETI și din acest punct de vedere am discutat foarte mult. E vorba de considerațiile care apar în acest raport. Din păcate, ele confirmă exact același lucru. Și există o propunere de aviz care firește că poate fi îmbunătățită și din acest punct de vedere aș ruga Comisia să revizuiască, să revizuiască poziția și să recunoască rolul pe care îl joacă comisia noastră, chiar și uh, în ceea ce privește controlul și monitorizarea aplicării prevederilor uh, europene și, de asemenea, e vorba de implicarea Parlamentului European și a Comisiei în modul în care este gestionat portalul de internet și în momentul în care ghișeul de informare pe care anunță Comisia că vrea să realizeze și aici aș adăuga din din păcate, de foarte mult timp și pe care nu-l face niciodată de când a tot zis că îl face și e vorba și de implicarea Comisiei PETI în procesul de verificare a fiecărui caz în parte, acolo unde, să zicem, aceștia fac și obiectul unor petiții, cu alte cuvinte, acolo unde cetățenii semnalează prin intermediul petițiilor anumite nereguli. Nu mai adaug altceva și uh, vă las deja pe dumneavoastră să faceți comentarii. Allora, diamo prima la parola al... Mai întâi dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Stadley. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să spunem că scopul raportului nostru este de a da informații utile Parlamentului și ne bucurăm să aflăm că s-a acceptat angajamentul nostru de a acoperi petițiile în raport. Vom face eforturi sporite pentru a ne asigura că vă dăm informațiile pe care le doriți cu privire la petițiile legate de încălcări. La ora actuală este în curs de finalizare următorul raport final și lucrez cu colegii din comisie pentru a ne asigura că vă dăm informațiile pe care le doriți. Vom, uh, vom contacta de asemenea pentru a discuta despre uh, de, dezvoltarea site-ului internet, noul cadru între Comisie și Parlament este un context uh, foarte bun uh, pentru a, ca dumneavoastră să fiți informați în privința progreselor făcute în aceste cazuri și um, ar trebui să ajute comisia dumneavoastră. În ceea ce privește proiectele pilot, aș vrea să confirm că comisia evaluează rezultatul tuturor contactelor cu uh, statele membre și informează statele în privința evaluării fiecărui dosar în parte. După cum am indicat în raport, peste 40 de proceduri de încălcare au uh, făcut obiectul unor dosare și uh, ne asigurăm că se uh, urmăresc uh, rezultatele. În ceea ce privește lipsa de corelare între numerele înregistrate și cele uh, care uh, sunt uh, proiecte pilot. Datele noastre, noastre arată că între 20 și 25% dintre plângeri uh, merg prin uh, proiectul pilot, pentru că comisia poate răspunde în mod adecvat la celelalte întrebări, fără a se adresa statelor membre și acest lucru explică mm, cifrele diferite în ceea ce privește volumele, discrepanța aceasta. În sfârșit, am menționat faptul că uh, ne interesează de aproape transpunerea uh, târzie a directivelor, pentru că este o chestiune organizatorică Sigur că acordăm o atenție, um, acordăm atenție proaste aplicări a legii, însă întârzierea transpunerii directivelor este pur și simplu o chestiune de organizare proastă și sperăm că uh, se va îmbunătăți situația dacă acordăm atenție acestei chestiuni. Vă mulțumesc, doamna Aucan. Voiam să vă mulțumesc pentru munca făcută. Vă susținem activitatea și poate că am putea adăuga petiții importante aici. Cred că este important să obținem mai mult respect pentru procedura din, uh, din cadrul comisiei. Vă mulțumesc și și vom încerca să uh, mai intervenim uh, în viitor. Că nu mai sunt alte cereri la cuvânt, rămâne loc și pentru amendamente. Uh, eventual am putea adăuga și alte petiții, cum a spus colega noastră, doamna Ocken. Îi mulțumesc oricum reprezentantului Comisiei pentru răspunsurile oferite și care sunt de fapt niște promisiuni. Noi așteptăm ca aceste probleme să se rezolve, mergem mai departe însă cu ceea ce avem noi de făcut în legătură cu definitivarea acestui aviz. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordine a tezii. Este vorba despre un aviz privind propunerea de regulament privind inițiativa cetățenească și dați-mi voie să dau uh, cuvântul raportorilor cu cine vorbesc? Cu cine? doamna Wallis? Cine începe? Uh, thank you very much in, indeed, uh, Chairman, and, uh... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, doamna Hefner și cu mine am uh, stabilit să prezentăm astăzi documentul de poziție pe care colegii ar fi trebuit să-l fi primit. În calitate de coraportori pentru acest uh, raport, mă bucur să fi putut lucra împreună și mă bucur să spun că am, ne-am bucurat de sprijinul secretariatului. De asemenea, lucrăm în colaborare apro strânsă cu uh, domnul Lamasur și cu domnul Grönmeier. Voi reveni asupra acestui lucru însă puțin mai târziu. Permiteți-mi să spun că, din punctul de vedere al acestei comisii, modul în care am abordat lucrurile, sper că subliniază faptul că acest instrument nou privind inițiativa cetățenească um, este important, deschis și ușor de uh, utilizat de către cetățeni. Sperăm că va fi un, un instrument ușor de accesat de către cetățeni, dar pe de altă parte că va păstra echilibrul pentru că este un instrument serios, merge mai departe decât altele, permițând cetățenilor să participe cu adevărat la stabilirea agendei politice a, la nivel european. Deci, este o treabă serioasă și um, o premieră în același timp. Cam aceasta a fost încercarea noastră de a aborda lucrurile. În al doilea rând, am uh, încercat să ținem cont de marea experiență pe care o are această comisie în ceea ce privește membrii săi și experiența secretariatului pentru a trata procedurile care nu mai sunt aceleași, pentru că o petiție uh, este diferită de o inițiativă, dar în termeni administrativi apar anumite similarități și sperăm că aceste puncte comune, cel puțin la un nivel tehnic, ar putea să informeze abordarea ar putea să formeze uh, abordarea comisiei în ceea ce privește admisibilitatea inițiativelor cetățenești. Cam aceasta este baza de lucru Permiteți-mi să mă întorc acum la procesul privind inițiativa cetățenească. Aceasta este un document legislativ care uh, este neobișnuit pentru această comisie. Pe moment, noi ne aflăm la prima lectură, avem potențialul de a ajunge într-o a doua lectură și, de asemenea, uh, la consiliere. Deci, este important ca Parlamentul să păstreze deschise toate posibilitățile. Acestea fiind spuse, știm cu toții că este vorba despre un instrument prevăzut de tratatul de la Lisabona, care este foarte important pentru cetățenii noștri. Deci dacă putem să acționăm rapid și să ajungem la un consens la prima lectură, așa ar trebui să facem. Sigur că um, totul trebuie să fie echilibrat, astfel încât uh, noi, Parlamentul, să obținem cel mai bun uh, instrument posibil pentru cetățenii interesați. Pe moment, raportul uh, a fost uh, pregătit și a fost uh, transmis și la AFCO. Suntem un grup de patru raportori și sper că vom fi capabili să prezentăm aproape câte un raport. Ieri am avut o întâlnire comună și trebuie să spun că, ca urmare a acestei întâlniri, sunt optimistă că vom reuși să atingem acest obiectiv. Dacă reușim să facem acest lucru până la sfârșitul uh, toamnei, atunci uh, ar putea, am putea obține și acceptul comisiilor din Parlament. Și atunci va fi momentul ca, pornind de la acest raport, să aibă loc negocierile tripartite cu Consiliul și Comisia. Însă comisiile trebuie să-și fi dat acordul, să-și fi prezentat perspectiva apropo de acesta. Permiteți-mi, vă rog, să trec prin elementele cele mai importante uh, pe care le considerăm eu și cu doamna Hefner ca fiind uh, importante de a fi introduse ca elemente de discuție. Trebuie să ținem cont că avem și o propunere a Comisiei, Consiliul a lucrat și el oarecum pe marginea acestui document și există și un document de lucru uh, elaborat de AFCO. Cred că prima inovație este că am încercat să introducem, diferit față de cum s-a spus până acum, faptul că cei care prezintă o inițiativă trebuie, ca într-o primă instanță, să strângă un număr mare de semnături, cam 3000 de semnături, înainte ca documentul să fie verificat de comisie în ceea ce privește admisibilitatea. Părerea noastră este că acest lucru duce la prea multă treabă și creează prea multă frustrare de partea tuturor, de aceea inițiativa ar trebui să fie aprobată ca fiind admisibilă la înregistrare. Dar ceea ce sugerăm este ca pentru a ne asigura că este un lucru serios și mai ales european, la înregistrare ar trebui să ex- existe o serie de uh, susținători care să vină din uh, mai multe state membre. Deci trebuie să fie existat o interacțiune între un grup de persoane la nivel pan-european care să fi transmis o inițiativă. Pentru că nu poți să stai jos la micul dejun să bei o cană de cafea, să intri pe internet și să te hotărăști că vrei să inițiezi o inițiativă cetățenească. Nu, așa ceva trebuie discutat în mod serios cu persoane din alte țări europene. Însă, pentru a solicita celor care se află în spatele unei inițiative să adune un număr mare de semnături încă înainte de a se verifica admisibilitatea, mi se pare un lucru nerealist și o barieră destul de puternică. Dorim să avem această perspectivă pentru că acest această comisie și secretariatul, de-a lungul timpului, au reușit să facă verificări privind admisibilitatea în ceea ce privește petițiile, care sunt similare ca natură, fără să fie copleșite de acestea. Deci, ideea comisiei uh, că vom fi copleșiți de inițiative și nu vom fi în stare să rezolvăm chestiunea admisibilității, este, din punctul nostru de vedere, o abordare nerealistă. În ceea ce privește verificarea privind admisibilitatea, aceasta ar trebui să fie simplă și anume, inițiativa îndeplinește forma și conținutul solicitat, ține chestiunea respectivă de competența Uniunii Europene, încalcă Convenția Europeană privind drepturile omului sau legislația, deci totul simplu și bine țintit. Cam atâta privind admisibilitatea. Noi încercăm să facem o diferență sugerând un, o abordare mai simplă. Următoarea etapă, unde încercăm să venim cu o sugestie mai radicală și mai simplă, este un lucru care um, rezultă din experiența acestei comisii. Au existat discuții referitoare la cine să semneze o inițiativă cetățenească. Și eu cred că ar trebui să ne limităm la cei care pot participa la alegerile pentru Parlamentul European, pentru că fiecare cetățean, fiecare rezident din Europa are dreptul să înainteze petiții. De aceea, de ce nu ar trebui ca nu ar trebui să aibă dreptul același grup de persoane să participe la o inițiativă cetățenească? De asemenea, nu vedem care ar fi motivul sau justificarea pentru care să existe vreo barieră de vârstă. Tinerii cei pe care dorim să îi implicăm cel mai mult în viitorul Europei sunt importanți. Bineînțeles că nu vom avea inițiative cetățenești din partea copiilor de grădiniță, dar vom primi uh, asemenea solicitări de la tineri. Haideți să sperăm de la tineri care au vârsta de la 16 ani în sus. Deci să nu punem aici o graniță, pentru că dorim să avem o, un proiect de succes. Deci cam asta am propus noi știu că sunt uh, niște schimbări radicale sau cel puțin așa vor fi văzute ele de anumiți colegi, însă eu doresc ca lucrurile să fie cât mai deschise și dacă este vorba despre comunicarea la nivel european și implicarea oamenilor, haideți să procedăm așa. Apoi, cu toții dorim să adoptăm o metodologie cât mai simplă referitoare la semnături. Nume, adresă și cam atât. Nu vrem să avem uh, prea multe hârtii și prea multă birocrație, nu vrem să avem un card de identitate. Însă dorim ca lucrurile să fie cât mai simple posibil. Știm că în multe state membre va exista dorința de a face acest lucru, și statele membre sunt cele care vor trebui să verifice semnăturile. Dorința noastră este ca lucrurile să rămână însă cât mai simple. Procesul legislativ este o altă chestiune, însă eu vreau să cred că această comisie poate să uh, păstreze lucrurile la un nivel cât mai jos de simplitate. Apoi, ultimul punct, unde cred că avem o perspectivă nouă, care rezultă tot din experiența celor din această comisie. Dacă oamenii au ajuns să facă campanii, să lucreze pentru a obține un milion de semnături sau mai multe pe care să le ofere comisiei, atunci ei trebuie să primească un răspuns serios. Și credem că acest răspuns serios ar trebui să fie cel puțin inițial, sub forma unei audieri publice la care persoanele care au TIVA să poată discuta ideile lor cu comisia. Deci audiere publică în final pentru a arăta că este o treabă serioasă. Și apoi, sigur, să urmeze pașii următori cu răspunsurile în scris. De asemenea, o întrebare foarte importantă, cum se implică această comisie și Parlamentul. Cred că este dificil pentru că Parlamentul trebuie să fie implicat mereu, cel puțin într-un mod formal. S-ar putea să existe inițiative care să fie prezentate, dar cu care acest Parlament să nu fie de acord. De aceea noi poate nu ne-am dori să fim implicați, pentru că credem că acestea nu sunt idei bune. Însă, noi vom avea partea noastră, iar dacă ceva este înaintat și se transformă în legislație, noi trebuie să rămânem mereu deschiși și atunci când este vorba despre colectarea de semnături. Pentru că Parlamentul și această comisie trebuie să poată organiza o audiere, să încurajeze o campanie, o inițiativă. De asemenea, putem să alegem să organizăm propria audiere împreună cu celelalte două instituții după ce semnăturile au fost adunate și putem să decidem ca Parlament să oferim propriul nostru raport sau propria rezoluție solicitând acțiune legislativă în același timp în care uh, este inițiată inițiativa cetățenească. Deci Parlamentul va avea întotdeauna opțiuni la îndemână. De aceea trebuie să ne gândim bine la aceste lucruri și să le prezentăm în memorandumul explicativ. Însă, dacă ar trebui să fie ancorat ceva în legislație, aceasta este o altă chestiune și probabil că nu va fi necesar. Cam acestea sunt elementele principale și baza pe care lucrăm. Când ne-am întâlnit cu cei doi raportori uh, de la AFCO ieri, am ajuns la concluzia că există un, o mare probabilitate de a se ajunge la consens că activitatea a început deja și că va urma un document care va reflecta situația în toamnă. De asemenea, se va organiza un eveniment în comun cu AFCO pe 30 septembrie vor participa și parlamentele naționale. Pe de altă parte, un alt punct care se regăsește în raportul nostru sau pe care dorim să îl subliniem este nevoia de informații bune și de recomandări pentru cetățeni referitoare la modul în care să realizeze aceste inițiative. Sigur că acest lucru poate fi oferit de către comisie pe site-ul de web și prin intermediul uh, birourilor din statele membre, dar poate fi oferit și de birourile Parlamentului din statele membre. Există de asemenea posibilitatea și sunt sigură că vor exista explicații suplimentare să se înființeze un organism independent care să ofere asistență. Însă trebuie să încurajăm această procedură pentru a fi fi derulată. Cam acestea sunt elementele principale care reflectă poziția noastră și procesul care începe. Însă este o perspectivă interesantă pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Eh, considerată Având în vedere faptul că mai avem foarte puțin timp și sunt foarte mulți colegi care au cerut să ia cuvântul și de înțeles și având în vedere faptul că doamna Wallace tocmai ne-a informat, să știți că Văd că vă înțelegeți foarte bine și voi doi, dar în orice caz să vă înțelegeți și cu ceilalți doi raportori. Îmi permit să fac o propunere domnului Öfner să lase mai mult timp colegilor pentru dezbatere și să intervină dumnealui la final, astfel încât să existe o echilibrare, să zicem, a activităților de raportori. Doamna Wallis a vorbit în introducere, iar domnul Öfner să facă, să spunem, ultimele observații ca să Uh, nu uh, repetăm anumite chestiuni și mai sunt încă trei puncte pe ordine de zi și foarte mulți colegi care au cerut cuvântul. Și eu aș fi propus același lucru. Cred că nu avem suficient timp pentru discuții, așa încât doresc să spun câteva cuvinte în final, dar este bine ca colegii să aibă timp de discuție. Acest raport a fost elaborat în comun și ceea ce a spus doamna Wallis este valabil pentru amândoi, așa încât nu trebuie să completez cu nimic. Mulțumesc foarte mult, domnule Öfner, așa încât acum îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Doamna Tendrero? Domnul Tendrero? Thank you very much. Well, we, we... Mulțumesc foarte mult. Suntem aici pentru a asculta dezbaterea Aș vrea să mulțumesc celor doi raportori din această comisie. Acest document de poziție, precum și documentul care este discutat în uh, AFCO, oferă o imagine de ansamblu asupra discuțiilor. Înțelegeți fără îndoială că există multe puncte care merg mai departe decât concluziile Consiliului și uh, poziția Comisiei, și mă bucur foarte mult să urmăresc aceste discuții. Vă mulțumesc! Grazie. Allora inizio con il dibattito. La... Mulțumesc. Să trecem la dezbatere. Doamna... Domnul Pardesa. Bună ziua, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc foarte mult raportorilor pentru documentul inițial care se referă la multe aspecte organizaționale, la aspecte precise, criteriile pentru admisibilitatea inițiativei, numele, prenumele, adresa. Sunt de acord că aceste elemente ar trebui să fie de ajuns pentru a ști pur și simplu că există persoana respectivă, nu trebuie să semneze de două ori. În ceea ce privește buletinul de identitate, Raportorii din Comisia AFCO nu menționează acest element. Cred că este un uh, element care poate să facă această inițiativă mai deschisă uh, pentru cetățenii. În ceea ce privește datele confidențiale, numerele buletinilor de identitate, cred că acest element este disuasiv și mulți cetățeni ar refuza să semneze o astfel de inițiativă. În ceea ce privește funcționarii care cer ca datele din buletin să fie uh, uh trecute, uh, Uh, cred că acești funcționari subestimează aspectul disuasiv al acestui demers. Există apoi și persoane care nu au un buletin de identitate asupra lor și acest lucru ar putea împiedica colectarea de semnături în locurile publice. Cred de asemenea că această cerință ar fi contrară recomandării uh, controlorului european uh, al datelor. Acesta spune că atunci când există alte informații necesare pentru colectarea datelor, cetățenii pot uh, să mm, poate să nu-și comunice numărul de buletin de identitate. Deci controlorul european recomandă să se renunțe la colectarea numerelor de pe buletine de identitate. Cred că și alte elemente sunt de discutat amploarea acestei inițiative și rolul instituțiilor europene în întreaga procedură, pentru că acest rol nu este încă definit. Cred de asemenea că trebuie să fim conștienți de faptul că nu este vorba despre o petiție semnată de un număr impresionant de cetățeni, este mai degrabă de o modalitate de a inova. E vorba de o încercare de a stimula inițiative sociale, inițiative cetățenești în societate, pentru a crește participarea cetățenilor și pentru a îmbunătăți legătura între Europa și cetățeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Busutil! Mulțumesc. Aș vrea să încep prin uh, a adresa complimente și prin uh, a-i felicita pe raportor pentru acest acest document de poziție. Aș vrea să menționez mai multe puncte. În primul rând, relația și cooperarea noastră cu AFCO. Cred că ar trebui să organizăm o reuniune comună cu AFCO pentru a discuta despre aceste chestiuni, pentru că altfel s-ar putea să nu înțelegem perspectiva colegilor din AFCO și este important să știm că sunt pe, suntem pe aceeași lungime de undă. De asemenea, nu am o copie a documentului de lucru care a fost uh, emis de AFCO și nu știu dacă știu, nu știu dacă acest document este pe aceeași lungime de undă ca și cel redactat de doamna Wallis și domnul Hefner. În ceea ce privește acest document care mi s-a părut foarte interesant, uh, noțiunea suporterilor originali, în primul rând. Sunt de acord cu doamna Wallis. Nu ar trebui să cerem ca un număr prea mare de persoane să semneze o inițiativă care să fie apoi considerată inadmisibilă și astfel să se risipească toate aceste eforturi. Însă, pe de altă parte, să acord dreptul de inițiativă a șapte, la șapte persoane din trei țări diferite mi se pare la cealaltă extremă. În orice sală din Bruxelles există probabil șapte persoane care vin din trei uh, state di membre diferite. Să însemne asta că toți ar trebui să poată să vină cu o inițiativă cetățenească. Nu cred că e suficient să existe șapte persoane pentru a lansa o astfel de inițiativă. Sunt de acord, deci, cu faptul că ar trebui să existe o limită rezonabilă, însă nu cred că ar trebui să mergem până la această extremă. În ceea ce privește admisibilitatea, există capcane potențiale și există multe aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. De exemplu, limitele inițiativei în ceea ce privește ce e acceptabil și ce nu e. E clar că vor apăra multe inițiative care vor fi stânjenitoare, inoportune din punct de vedere politic, dificile și așa mai departe. Ce vom face? Le vom bloca și cine le va bloca? Ce se întâmplă dacă apare o inițiativă cetățenească pentru a se reduce salariile comisiei sau pentru a se reduce salariile deputaților. Uh, probabil că va obține peste un milion de semnături. Ce facem în acest caz? Este de competența comisiei noastre. Va trebui să acceptăm această inițiativă și va trebui să avem o poziție clară, pentru că diavolul se ascunde în detalii. Apoi, inițiativa aceasta cetățenească se va aplica și pentru a abroga legislație care există deja? Cetățenii vor putea să solicite abrogarea unor legi prin această inițiativă? Eu unul m-aș aștepta ca anumite companii să folosească această portiță pentru a obține abrogarea unor legislații care nu sunt, uh, nu le convin sau uh, vânătorii ar putea să încerce blocarea unor legi care restricționează vânătoarea. Uh, pot spune câte ceva despre acest subiect venind din Malta. E clar, deci, că subiectul este foarte important și nu vreau să se interpreteze spusele mele ca fiind eu împotriva inițiativei, însă cred că trebuie să discutăm despre aceste aspecte. Un alt punct. Egalitatea atunci când vine vorba despre accesul la finanțe. Este important să existe senzația de egalitate. Nu cred că o inițiativă ar trebui să treacă doar pentru că se bucură de finanțare, pe când alta nu, pentru că nu este suficient finanțată. Cine poate semna? Sunt de acord. Cetățenii Uniunii Europene. Punct. Nu putem accepta să semneze și cei care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Rezidenții Uh, din Uniunea Europeană care nu votează în alegerile europene nu ar trebui să poată semna această inițiativă cetățenească, pentru că, după cum implică și numele, este o inițiativă cetățenească, deci cetățenii Uniunii Europene ar trebui să semneze, pentru că ei sunt cei care pot să voteze pentru noi, noi cei care elaborăm legislație pentru Uniunea Europeană. În caz contrar, ar putea exista uh, inițiative în care uh, cei care nu sunt cetățeni să fie excesiv de reprezentați. 18 luni mi se pare un termen prea lung, 12 luni mi se pare un termen mai rezonabil pentru că organizatorii au uh, interes să uh, se grăbească și să nu tergiverseze lucrurile în ceea ce privește verificarea semnăturilor. Protecția datelor și confidențialitatea sunt foarte importante și cetățenii ar trebui să poată să își mențină confidențialitatea. Să fie luate în considerare și inițiativele care nu întrunesc numărul de semnături. Cred că ar trebui să existe un prag clar. Fie există un milion de semnături, fie nu. Dacă nu există un milion de semnături, subiectul nu este abordat de comisie. În ceea ce privește implicarea instituțională, cred că Comisia pentru Petiție ar trebui să aibă un rol. După cum a spus doamna Wallis, Comisia pentru Petiție are o experiență uriașă în ceea ce privește comunicarea cu cetățenii și cred că merită un rol. Din punctul meu de vedere, rolul acesta ar trebui să fie limitat și să se limiteze la chestiunea admisibilității. Cred că acesta este rolul nostru de drept, să vedem dacă o inițiativă uh, este sau nu admisibilă. Nu cred că ar trebui să legiferăm în privința rolului nostru după etapa admisibilității dacă susținem sau nu inițiativa. Această întrebare ar trebui să rămână deschisă. Dacă vrem să pledăm pentru o cauză, sigur că putem să spunem ceva uh, despre acea cauză. Și în ceea ce privește întrebarea cine ar trebui să accepte inițiativa cetățeanească finală, după cum spune și propunerea, Comisia ar trebui să aibă acest rol. Îmi cer scuze dacă intervenția mea a fost destul de lungă. Vă mulțumesc. Voiam să vă transmit o informație. Am încercat să iau legătura cu autorii următoarelor două puncte. Nu pot să-și amâne uh, punctele. Nu mai am decât 15 minute și sunt șapte colegi care au cerut cuvântul. Vă rog să fiți cât mai conciși, pentru că altfel nu vom reuși să terminăm punctele de pe ordinea de zi. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu uh, succintă și să nu repet ceea ce s-a spus deja aici de către unii dintre colegii mei. În ceea ce privește verificarea identităților cosemnatarilor, cred că este înțelept ca modalitățile de verificare a semnatarilor să țină de competența statelor membre, să nu intrăm noi în detalii, să lăsăm fiecare stat membru să acționeze în funcție de legislația sa și de cultura sa politică. Mi se pare, de asemenea, că posibilitatea de a fi cosemnatar al unei petiții ar trebui să fie rezervată unui cetățean al Uniunii Europene, un cetățean care are drept de vot, după cum precizează și titlul inițiativei examinate, inițiativă cetățenească. Deci eu sunt pentru rezervarea acestei inițiative persoanelor care dețin cetățenia europeană. În ceea ce privește pragul de state membre, cred că ne-am putea pune întrebări în privința oportunității ca această inițiativă să ducă la o dezbatere publică în Europa și poate din această cauză, poate că pragul ar trebui să fie de un, un sfert din statele membre, în așa fel încât dezbaterea să se poarte într-un număr semnificativ de state membre pentru a-i conferi un caracter cu adevărat european. Și un ultim punct care mi se pare crucial, chestiunea admisibilității. Cred că comisia noastră ar trebui să-și pună întrebarea dacă doar comisia este cea în măsură să statueze în privința admisibilității unei inițiative cetățenești. Suntem îndreptățiți să ne punem întrebarea dacă comisia nu este în acest caz și judecător și parte. Nu este cumva uh, Uh, supraexpusă și nu i s-ar putea critica, reproșa faptul că uh, evaluează o inițiativă ca fiind admisibilă sau nu în funcție de considerații juridice sau politice. Poate că comisia ar trebui să fie sprijinită, deci, și să nu fie singura care să estimeze admisibilitatea. Poate că ar uh, trebui să existe o instanță în care să fie reprezentat uh, Parlamentul European și poate și Consiliul, pentru că suntem colegiuitori, poate și uh, experți, persoane calificate din universități, juriști, ar putea să participe la această instanță pentru ca comisia să nu fie singura care să decidă în privința admisibilității. Închei aici și vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Auken. Mulțumesc. Aș vrea să-i felicit pe raportori pentru documentul excelent. Sunt de acord cu majoritatea propunerilor, în afară de una. Ai susțin propunerea în privința celor care vor să semneze petiția Trebuie să avem o poziție consecventă aici în Parlamentul European și vă amintesc raportul Ursulei Cații cu privire la cetățenie, care a fost uh, adoptat în uh, legislatura precedentă. S-a propus extinderea uh, numărului persoanelor care pot vota în alegerile um, europene, cel puțin pe baza rezidenței permanente. Există o categorie specială de rezidenți permanenți care nu sunt cetățeni ai niciunui stat. Sunt așa numiți non-cetățeni din Letonia, Estonia, Slovenia, din aceste trei țări nu au cetățenie și a mai existat un raport examinat în Comisia pentru Petiții în aprilie anul trecut, raportul ROSA, și în acest raport s-a propus ca aceste persoane să aibă dreptul de a participa la alegerile locale și europene. Și în cadrul acestei inițiative putem aborda subiectul persoanelor care pot vota în uh, alegerile europene pentru a, a extinde numărul celor care pot vota în alegerile europene. Aș vrea să am această inițiativă. Nu sunt de acord în privința numărului de semnături din fiecare stat membru. Foarte multe inițiative ar putea avea un caracter regional și ar putea privi mai degrabă statele membre mici decât cele mari. Mă gândesc la conducta care uh, traversează Marea Baltică, privește regiunea Mării Baltice, în special trei state membre. Sigur că atunci când uh, vorbim despre o astfel de inițiativă, trebuie să fie semnată și de cetățeni din țări mari, însă cum rămâne cu proporționalitatea? Ei, trebuie să existe o proporționalitate cu populația. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Thank you. And I'd also... Mulțumesc, aș dori și eu să, să mulțumesc doamne Mare și să felicit și cu raportorilor și cred uh, că trebuie să salutăm abordarea atât de deschisă dar care în același timp face ca acest proces de depunere a unei inițiative cetățene să fie cât mai accesibilă cu putință. Sunt de acord că ne dorim un instrument deschis, accesibil și care să fie folosit de către cetățeni, așa încât trebuie să impunem cât mai puține restricții din acest punct de vedere și un număr cât mai redus de astfel de chestiuni în legislație care le-ar împiedica să propună o astfel de inițiativă salut abordarea generală a raportorilor și am oarece nemulțumiri în legătură de prima lectură. Cred că este o inițiativă extrem de importantă, un instrument foarte important la îndemâna cetățenilor și e nevoie de timp pentru ca lucrurile să funcționeze corect. Și Asta mi se pare chestiunea cea mai importantă pentru că este un lucru de care ne vom folosi pe termen lung. În ceea ce privește conținutul documentului, ar trebui să evităm orice fel de piedici în calea strângerii de semnături. Toate inițiativele ar trebui să fie admisibile câtă vreme nu încalcă drepturile fundamentale ale omului și aici salut uh, comentariul doamnei Ocken și uh, salut ideea că cei care trebuie să iasă în evidență să fie cei care uh, pot să depună uh, petiții de cetățenii Uniunii Europene, nu numai că nu ar trebui să existe niciun fel de restricție, ci orice fel de instricție impusă necesită un anumit tip de birocrație pentru a verifica dacă aceste restricții au fost sau nu acceptate. Și în sine și acesta este un pericol, iar restricțiile cu privire la cei care pot semna Ă, acest lucru poate să lanseze procesul de strângere de semnături și să deschidă ușa discriminării, așa cum s-a întâmplat. Ă, în momentul în care cei care merg pe stradă hotărăsc pe cine și să abordeze și pe cine să nu. Pentru că se pot strânge foarte multe semnături, însă nu cred că ar trebui să impunem nici ă, un număr în legătură cu numărul de state membre sau cu numărul de semnături care trebuie să fie strânse și câte din fiecare stat și să nu impunem nici o limită prea mare. Cred din tot sufletul că strângerea a unui milion de semnături ar trebui să oblige Comisia să ia la cunoștință și să ia măsuri. Doamna Kolarska. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și eu sunt de acord cu domnul Busutil cu privire la Uh, admisibilitatea sau, mă rog, uh, sprijinul inițial. Mi se pare că numărul este unul prea scăzut, de aceea foarte pe scurt m-aș referi la aceste chestiuni care mi se par importante. Apoi, cred că trebuie să luăm în calcul în documentul nostru, care a fost unul foarte bun și pentru care vă mulțumesc foarte tare, ar trebui să ne gândim cum să informăm pe cetățeni despre această nouă inițiativă și e nevoie de un efort deosebit pentru a putea transmite aceste informații și cred că ar trebui să rugăm Comisia să aloce timp și bani și să străde să facă acest, să să facă acest lucru pentru că e vorba de un nou instrument pe care îl avem la dispoziție și care ne poate lega, ne poate aduce mai aproape de cetățeni. Și mai ales pentru democrațiile mai tinere, cred că ar trebui să insistăm asupra acestei chestiuni iar în ceea ce privește rolul Comisiei PETI cu privire la această inițiativă, în primul rând, cred că ar trebui să fim tratați ca acea instanță unde petenții pot să transmită petițiile care au fost respinse. Ok, sunt chestiuni care se bat cap în cap. Spre exemplu, comisia ar putea să hotărască uh, dacă este sau nu este un subiect care să fie discutat sau admisibil. Și mai departe, cred că ar trebui să existe o astfel de instanță unde acei petenți sau cei care organizează petiția să vină și să ceară o mână de ajutor spunând noi nu suntem de acord în acest punct de vedere cu comisia. Poate comisia noastră, comisia PETI ar putea să fie un astfel de loc, o astfel de instanță și cred că ar trebui să existe o serie de inițiative care, mă rog, să depășească un milion de semnături, dar chiar și așa, să zicem, ar putea avea un sprijin foarte larg, chiar dacă nu au un milion de semnături. Poate că aceste petiții ar putea fi discutate în Comisia Peri și ar trebui să le analizăm și să ne gândim la modul în care putem uh, merge mai departe, pentru că e un semnal important din partea cetățenilor aceștia nu au avut forța eventual să strângă semnături, dar ar trebui oricum să ne ocupăm de ei. Domnul Daf, doamnă președinte, domnul Busutil a cerut o reuniune comună cu Comisia AFCO. Eu, uh, unul, um, sunt specialist în drept constituțional și probabil că așa stau lucrurile. De asemenea, sunt și raportor din partea Parlamentului pentru reforma electorală a Parlamentului. Așadar, există această potrivire între ceea ce avem de făcut aici și ceea ce am putea face pentru a îmbunătăți procedurile electorale. Dar, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, aș dori să mă concentrez asupra unei singure chestiuni care mie și altora din uh, Comisia AFCO ne creează un sentiment de disconfort și este vorba de problema admisibilității și verificării admisibilității uh, într-o fază incipientă sau oricum cândva pe parcurs. Eu cred că să ne apucăm acum, să obligăm Comisia să-și dea o părere în legătură cu problema admisibilității, obligă Comisia să adopte o poziție unde trebuie să joace și rolul de judecător și de, complet, de judecată și nu mi se pare corect din partea acest lucru în ceea ce privește comisia și încep să mă întreb dacă această verificare a admisibilității chiar este necesară, pur și simplu. Cred că dacă ar trebui, ar trebui să scriem regulamentele foarte clar și să arătăm că inițiativele trebuie să se conformeze valorilor, obiectivelor și competențelor pe care le are Uniunea Europeană. Și trebuie să respecte puterile pe care le are Comisia toate fiind prevăzute la modul foarte clar în tratatul de la Lisabona. Mie mi se pare că ar fi o orientare suficientă pentru orice cetățean responsabil care ar putea foarte bine să înțeleagă și să respecte această uh, limită. Deci cred că e o problemă foarte gravă și o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm din perspectiva unor constituționaliști. Mulțumesc foarte mult, având în vedere că și domnul Da s-a referit a doua oară la lucrările comune cu Comisia AFCO, da, acum va fac acum anunțul pe care vreau să-l fac la sfârșit. Au fost puse la punct uh, reuniuni, adică se avusese această intenție, însă comisia cealaltă și-a început lucrarea înaintea noastră și noi a trebuit să parcurgem o procedură foarte lungă, de aceea am întârziat. Am avut deja o, ei au discutat deja această chestiune, noi discutăm acum, din septembrie lucrările vor fi comune, dar Așa cum a spus și doamna Wallis, raportorii deja se consultă între ei, așadar uh, cererea domnului Busutil, precum și cererea domnului Daf, deja și-au găsit răspuns în această organizare cum vă spuneam, din septembrie, din 29 septembrie vom avea chiar o întâlnire cu domnul Șefcevici în legătură cu acest subiect și va fi alături de noi și Comisia AFCO, iar pe 30 septembrie Comisia AFCO a convocat parlamentele naționale și noi le vom fi alături. La jumătatea lunii octombrie o să ne întâlnim pentru o lună extraordinară pentru a discuta împreună pe marginea documentului. Termenele sunt aceleași pentru amendamente, pentru a fi votate în plen și uh, o să propunem apoi un document care, în funcție de intenția exprimată de raportor, va fi un document comun, chiar dacă, cel puțin la nivel formal, va fi împărțit în părți. Și acum, domnul Boștinaru, ultima intervenție. Brevisim. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Din punctul meu de vedere și analizând părerile și ideea proiectului, inițiativa cetățenească ar trebui să fie și trebuie să fie referitoare la schimbări și la avea un efect asupra politicilor europene și nu la crearea de instrumente suplimentare prin care să se facă uh, zgomot la nivel european și pentru a obține sprijin la nivel politic european, ci de a schimba voința la nivel european dacă instituțiile sunt în continuare rezistente la anumite lucruri. Deci să se pună presiune asupra acestora. În al doilea rând, dacă acesta este obiectivul activității noastre, atunci ar trebui să configurăm această inițiativă astfel încât să fie efectivă. Din punctul meu de vedere, acest lucru înseamnă să aibă un număr consistent de semnături, ceea ce este în regulă, să aibă, să includă un număr important de state membre, pentru că anumiți colegi au menționat înainte că nu poate să fie vorba despre un număr mic de state membre care să exprime îngrijorări în continuu și în numele altor țări membre. Pentru că aici este vorba despre politici europene, nu despre politici sau probleme regionale în ceea ce privește cetățenii care au dreptul să semneze o petiție, este cât se poate de clar că acei cetățeni europeni care au drept de vot pentru Parlamentul European ar trebui să aibă același drept și în ceea ce privește înaintarea de inițiative cetățenești. În ceea ce privește verificarea, cine poate să verifice? Statele membre, acest lucru este stipulat în documentele pe care le-am primit din partea Comisiei și de la Consiliu și, de asemenea, Probabil ceea ce aș dori să solicit este să avem o verificare prin sondaj similară la fiecare 10, 20, 50 de inițiative, dar în fiecare stat membru, pentru a nu avea standarde diferite. Iar ultima observație, pentru că este mult prea devreme să discutăm despre amendamente, o felicit pe coraportoare pentru contribuția sa, le felicit pe coraportoare, dar uh, subliniez că este nevoie de un uh, suport politic mare aici la comisie și în plenară pentru a vota în unanimitate sau cu o majoritate largă în favoarea proiectului și pentru a putea negocia cu Comisia și Consiliul de pe o poziție foarte bună, pentru a obține cel mai bun document pentru cetățenii europeni. Anche a lui chiedo una corsa contro il tempo perché... Eh, Domnul Hefner dorește și el să spună câteva cuvinte. Uh, timpul este foarte scurt uh, și vom continua pe această temă și în septembrie, oricum. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, uh, Sigur că este dificil acest moment, însă este un lucru bun, pentru că am avut un schimb de opinii interesant, au fost abordate multe puncte de către mulți dintre colegii din această comisie și acum ar fi imposibil să răspund la toate întrebările care au fost adresate. Însă, foarte pe scurt, voi încerca să spun câteva cuvinte unde pot face acest lucru cât se poate de succint sugestiile dumneavoastră, ă, pe acestea le voi trata cât se poate de serios și vom avea și alte ocazii pentru a discuta toate aceste lucruri. Mulțumesc, domnule Valens, uh, pentru sugestiile dumneavoastră. Nu voi reacționa direct asupra la acestea. Domnul Busutil a menționat multe puncte, aceste reuniuni comune împreună cu AFCO, la acesta s-a dat deja răspuns. Domnul Busutil a solicitat uh, proiectul uh, la Masur și Grönmaier și pe acesta vi-l vom putea trimite fără nicio problemă. Îl vom trimite tuturor membrilor comisiei, nu reprezintă această lucru nicio problemă. Uh, și și în ceea ce privește proiectul de regulament al Comisiei și poziția Consiliului, dacă se dorește, pentru că anumiți colegi m-au abordat în această privință, sigur că vă vom transmite aceste documente tuturor. Apoi ați spus că șapte vi se pare prea puțin ca susținători inițiali. Doresc să vă atrag atenția că în propunerea comisiei este vorba despre o singură persoană care poate să inițieze această inițiativă și asta este și poziția Consiliului. Deci avem oarecări îngrijorări, pentru că mai ales în ceea ce privește procedurile online, se poate face foarte ușor totul. Cineva scrie ceva în calculator, uh, traduce totul în formatul respectiv și apoi spune aceasta este inițiativa noastră cetățenească. Iar ideea noastră a fost să fie câteva persoane care să fi reflectat asupra lucrurilor respectiv, să fie exact niște structuri democratice care să spună cine este îndreptățit să vorbească pentru inițiativa respectivă dacă ulterior vor trebui abordate alte aspecte. De aceea noi am propus cifra 7. Pe mine mă bucură faptul că uh, vă gândiți la mai multe persoane, însă cred că va fi greu să impunem cifra 7, pentru că uh, noi am uh, introdus această idee tocmai pentru a avea uh, un proiect mai calificat. În ce privește această inițiativă, există reguli clare uh, pe care le-am formulat în proiectul nostru. Vorbim despre competențele Uniunii Europene și anume că nu trebuie să existe încălcări împotriva Cartei Drepturilor Fundamentale, articolul 7 din Tratatul de la Lisabona, care vorbește despre principiile și obiectivele Uniunii Europene, și nici împotriva Convenției um, privind protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Dificultățile apar atunci când vorbim de exemple, pentru că fiecare dintre dumneavoastră, bănuiesc, atunci când vorbim despre aceste lucruri, uh, poate da anumite exemple referitoare la asemenea inițiative și unde să se poziționeze acestea și de asemenea exemple negative. Și cred că trebuie să găsim un standard pentru a deschide o cale pentru cetățenii noștri. De multe ori ne întâlnim cu cazuri precum cel dinainte, cu um, lobby-ul care se face pentru întreprinderile industriale și pe care îl fac acestea la rândul lor. Eu cred că cetățenii ar trebui să se poată adresa comisiei într-un fel clar și nouă ni se pare acesta un limbaj cetățenesc, o stabilire a unui dialog la nivel european. Și convingerea mea este aceeași cu a doamnei Wallis, și anume că prin dialog și prin această dezbatere și discursurile susținute, uh, Europa va progresa, deci nu va avea de suferit. De aceea, um, vreau să mă refer la o analiză care a avut loc în Germania și anume și dezbaterile critice despre Uniunea Europeană în final au ajutat Uniunea Europeană pentru că cetățenii s-au gândit la toate aceste lucruri, au adunat informații și au exprimat o anumită poziție. Este vorba despre un instrument de uh, organizare a agendei instrumentul decisiv nu se află în mâna cetățenilor, dar este o abordare, o modalitate de a intra în contact cu Comisia. În ceea ce privește dreptul electoral și legătura cu acesta, după cum observați, noi uh, propunem o abordare similară cu dreptul la înaintare de petiții, deci oricine are dreptul la înaintare de petiții ar trebui să aibă și dreptul de a înainta o asemenea inițiativă cetățenească. Pentru că dacă ar fi vorba despre vot și despre dreptul uh, la vot, și despre înaintarea de propuneri, sigur putem susține o asemenea uh, poziție, însă nu și în alte cazuri. În ceea ce privește cele 18 luni, trebuie să spun cât se poate de clar că îmi este teamă că Sigur, dumneavoastră ați spus că acest interval de timp ar fi prea lung, însă cred că vorbim despre un instrument care încă nu există și pe care încă nimeni nu l-a testat. Și mulți ar putea uh, să se înșele în ceea ce privește acest instrument care uh, presupune adunarea de semnături în 23 de limbi diferite. Uh, Există mai multe proceduri care se bazează pe tratatul de la Lisabona și care au încercat să facă asemenea lucruri și iată că experiența lor a arătat că apar multe probleme. Pentru că dacă Comisia stabilește admisibilitatea, toate materialele trebuie printate, trebuie organizată toată această logistică în statele membre și noi nu vrem ca aceste semnături să fie adunate numai online. Online lucrurile merg mai repede, însă dacă oamenii se duc pe stradă și adună semnături, intră în dialog cu alți cetățeni, ă, lucrurile devin mai complicate. Nu e ca și când ai apăsat doar pe un buton. Iar ultimul punct, referitor la observațiile dumneavoastră, nu ar trebui să impunem ce se va întâmpla după. Cred că vorbesc în numele tuturor raportorilor când spun acest lucru. Pentru noi acesta este punctul decisiv. Pentru că noi avem dreptul la petiții. Și aici este vorba despre un nou drept care la un moment dat trebuie să creeze mai mult, să aducă o plus valoare față de ceea ce aduce dreptul la petiții. Întrebarea este de ce să adune cetățenii un milion de semnături, pentru că asta înseamnă foarte multă muncă. Oamenii trebuie să se preocupe de acest aspect și asta le ia foarte mult timp. Și se creează și anumite așteptări, iar dacă la uh, sfârșit nu se întâmplă nimic, ar putea apărea dezamăgirea. Însă, um, pentru a avea o argumentare, o justificare a comisiei serioasă, acesta este minimum, minimumul pe care trebuie să îl solicităm, pentru că avem nevoie de un instrument care să nu sporească frustrarea în Europa, ci să uh, ofere o răscumpărare pentru angajamentul la nivel european. Deci acesta va fi un punct decisiv în discuțiile noastre și, de asemenea, în versiunea finală. Doamnă Le Grip, mi se pare foarte interesantă întrebarea dumneavoastră și anume dacă comisia este cea care trebuie să decidă sau nu este în același timp judecător și parte implicată în același timp. Această întrebare este într-adevăr interesantă pentru că pot apărea oarecare probleme și sigur vom mai încerca să răspundem la această întrebare, o vom analiza. În ceea ce privește naționalitatea și cetățenia? Și aceasta este o întrebare importantă care a fost pusă în acest context. Nu voi mai intra în detaliu pentru că trebuie să fiu cât se poate de rapid și succint, însă în ceea ce privește statele mici, aceasta este o dificultate care um, apare și este ancorată în tratatul de la Lisabona. Noi am negociat atunci uh, și pe această temă, am susținut o inițiativă cetățenească uh, care să formuleze um, lucrurile în mod corespunzător. Formularea actuală spune că este nevoie de un milion de semnături și pentru statele baltice, de exemplu, este dificil de realizat acest lucru. Pe de altă parte, aceasta nu este o abordare regională, deci trebuie înțeles lucrul. Proporționalitatea degresivă um, are legătură cu experiența din trecut referitor la adunarea de semnături. Sigur, nu vreau să intru mai mult în amănunte acum, însă cred că trebuie să ne gândim și la aceste lucruri în uh, legătură cu discuțiile viitoare. Doamna Dölbrunn, sunt într-adevăr de acord cu dumneavoastră, nu ar trebui să ar trebui să existe o angajare uh, puternică, astfel încât Comisia să reacționeze. Doamna kolarska vobinska da, neapărat ar trebui să mediatizăm acest uh, proiect, este un obiectiv al nostru, trebuie să le spunem cu exactitate cetățenilor cum funcționează lucrurile, să avem un fel de ghid pe care să-l punem la dispoziție și în ceea ce privește dreptul de petiții, dorim ca Parlamentul să joace un rol puternic, un rol important și care va fi organul, organismul Parlamentului care este mai potrivit să intre în contact cu cetățenii decât Comisia pentru Petiții. Deci, da, vom avea un rol important. Cine verifică și dacă avem nevoie de acest tip de verificare, mie mi se pare aceasta o sugestie interesantă, vom reflecta și asupra acestor lucruri și de asemenea vom reflecta asupra tuturor sugestiilor uh, făcute de domnul Boștinaru și în ceea ce privește proporționalitatea degresivă și celelalte puncte eu uh, știu că nu mai avem timp să um, mă mai refer uh, și din punct de vedere al conținutului la toate aceste lucruri, însă aceasta a fost prima lectură în comisie, deci uh, mă voi rezuma la acesta. Grazie, mi Mulțumesc, nu vă supărați, dar în câteva minute nu mai avem interpreți oricum, așa încât în ceea ce mă privește putem să continuăm în limba engleză, așa încât foarte rapid dau cuvântul Göringer pentru punctul 12. Doamna Göringer. Chciałam na początku wyrazić ubolewanie, że mamy dwie minuty na... doamnă președinte. Aș vrea să deplâng faptul că dispunem de doar două minute pentru a dezbate un subiect foarte important de pe ordinea de zi. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru și nu-mi închipui cum voi putea explica poziția Comisiei și uh, cum anume voi putea dezbate cu participarea colegilor. Cred că cele două minute care ne mai rămâne ar trebui consacrate la unui alt subiect și să uh, analizăm acest subiect după masă pentru a dezbate chestiunea serios. Împărtășesc punctul noastră de vedere. Tocmai de aceea am cerut să se amâne punctul pentru această dupămasă. Am cerut deja acest lucru. Să vorbim despre punctul acesta după masă. The first point of September. Do you want to vote? Doriți să votăm propunerea. Septembrie. În această după masă. Afternoon. Abbiamo l'altro punto. Mai avem încă un punct. So we postpone. Trebuie să amânăm și celălalt punct de pe ordinea de zi. Doamna Klein este prezentă. Puteți veni după masă? Trebuie să amânăm acest punct. So we have only to listen to the, com the commission. Îl putem asculta doar pe reprezentantul comisiei. Miss Minor couldn't cannot come in the afternoon. Okay. Domnul Maine nu poate veni după masă. Can, can you speak now? No. No, for the client point, not for your Not for your point, for the other point. Because we have a lot of questions to the commission, so we... Avem multe întrebări pentru comisie, deci nu putem să ascultăm uh, comisia fără să punem întrebări.